Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Stimați colegi, doamnelor și domnilor, am depășit, suntem deja întârziere cu 10 minute, însă uh, astăzi uh, ne confruntăm cu fenomenul în care cel mai, uh, comisia cu cei mai puțini membri s-a reunit în cea mai mare sală, și de aceea poate apărea impresia că sala este atât de goală. În um, dimineața aceasta a fost organizat un uh, atelier foarte interesant în ceea ce privește dreptul contractual. Um, foarte important a fost și rezonanța pe care am uh, primit-o în uh, timpul pauzei de prânz și discuțiilor pe care le-am avut acolo. Au fost prezenți 26 de parlamentari din 13 state mem membre și este vorba de un uh, experiment, uh, o primă încercare și după părerea noastră cred că a fost foarte important să avem acest uh, dialog. Aș dori să mă refer la primele trei puncte de pe ordinea de zi. În ceea ce privește punctul 1, adoptarea ordinii de zi, dacă nu există remarci, ordinea de zi este acceptată. Punctul 2, comunicarea ale președintului. Aș dori să mă refer la două lucruri. Uh, vom avea o audiere um, interparlamentară despre uh, cum putem uh, facilita viața cetățenilor și familiilor uh, europeni. Data de 29 decembrie, între 9 și jumătate și 6 seara. În 22 noiembrie, în Strasburg, va fi o întâlnire, extra, o sesiune extraordinară. Uh, deoarece uh, trebuie să votăm atunci uh, pe marginea raportului Zayer. Deoarece uh, ne, ne dorim în încheierea procesului de primă lectură deja în luna noiembrie. Așadar, acestea au fost comunicările președintelui. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 18 octombrie 2010. Dacă există remarci, văd că nu este cazul. Procesul verbal este aprobat. Ajungem la punctul 4. Uh, este vorba de o mini-audiere uh, pe tema evaluărilor de uh, impact. Am cerut opinia a doi experți care doresc să ne prezinte opinia lor, doamna Maria Luruși și domnul Barbel Ianoschi de la Institutul Matrix Insight și aș propune ca colega Nibler să ne uh, prezinte o scurtă uh, introducere și apoi au cuvântul experții. Angelica, te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați oaspeți. Ne aflăm în mijlocul procesului de uh, adoptare a unui aviz în ceea ce privește îmbunătățirea evaluărilor de uh, impact și um, ne punem întrebarea cât uh, de mult ne putem folosi noi în calitatea de Parlament de acest instrument. Um, discutăm despre mai multe uh, întrebări și am discutat aceste întrebări în ultimele săptămâni în uh, diferite uh, contexte și în plus um, în calitatea de comisie jurii am organizat o excursie în Statele Unite ale Americii, în, la Washington, pentru a vedea uh, Um, care este practica în Statele Unite ale Americii în ceea ce privește uh, evaluările de impact și am avut uh, parteneri de discuție din partea Congresului uh, American care ne arată um, care este situația acolo și va fi elaborat și un uh, raport în ceea ce privește această vizită și pot să vă spun de pe acum că ceea ce am auzit acolo uh, a fost, au fost lucruri foarte uh, interesante. În Statele Unite au loc consultări um, importante, sunt implicați experți interni și externi din administ- externi administrației și cred că putem învăța multe lucruri în ceea ce privește îmbunătățirea propunerii care a venit din partea uh, Comisiei. În ceea ce privește Congresul, ne-am dat seama că în cadrul Congresului din Statele Unite evaluările de impact au un rol mai uh, puțin important decât uh, ne-am fi așteptat noi și poate acest lucru ne poate ne poate spune că nu putem învăța atât de multe lucruri din partea Congresului. Și ne bucurăm că acum putem să vedem care sunt rezultatele studiilor care au fost comandate de către comisia noastră, studii referitoare asupra evaluărilor de impact. Și înaintea sfârșitului acestui an, cred că aș dori să prezint uh, proiectul de um, raport și uh, să sperăm că până la pauza de vară vom putea adopta uh, raportul respectiv pentru a ne prezenta foarte clar poziția Parlamentului. Vă mulțumesc, mână, domnul președinte. Acum cei doi experți, nu știu care dintre ei va începe primul, însă aveți cuvântul. Vă mulțumesc, mă numesc, mă numesc Julin și lucrez la un grup de consultanță în domeniul marketingului din Marea Britanie. Colaborăm, bineînțeles, cu Parlamentul, cu Comisia și cu alte instituții europene pe această temă. Și astăzi aș vrea să vă împărtășim rezultatele preliminare ale unui studiu pe care l-am redactat pentru dumneavoastră. E vorba de uh, procedurile de evaluare a impactului făcute în uh, Uniunea Europeană. Îi voi da cuvântul colegului care se va referi la detalii, după care așteptăm uh, întrebările dumneavoastră. Scurtă introducere la acest studiu. Sper să putem discuta puțin uh, um, lucru care ne va ajuta, deoarece suntem la începutul acestui proces, iar contribuțiile dumneavoastră vor fi foarte uh, utile. Așa cum spunea colega mea, este un studiu comparativ privind uh, Um, scopul, sfera de aplicare și procedurile de evaluare a impactului în statele membre. Obiectivul este să identificăm exemple de bune practici care pot uh, constitui o contribuție la discuția privind impactul de reglementare al impactul uh, de reglementare al acestor evaluări de impact. După cum spuneam, suntem la începutul acestui studiu, iar concluziile pe care le avem sunt doar preliminare. Sper să putem să începem dezbaterile pentru a vedea ce direcție ne întrebăm. În ceea ce vrește metodologia, revizuirea de documente și interviurile sunt uh, prin metodele folosite, printre metodele folosite. Funcționari uh, civili din statele UE, funcționari de la Comisie, de la Parlamentul European, la nivel uh, european și internațional. Am ales 8 state membre pe baza a trei criterii. În primul rând, acoperire geografică, altul acoperirea celor 15 state membre și noile state membre, pentru a vedea cât de matur este sistemul de evaluare a impactului. Printre rezultatele preliminare, uh, să vedem și ceea ce este în spatele, care sunt motivațiile evaluărilor de impact. Acestea își au originea în uh, agenda de lucru privind o mai bună reglementare la nivel european și național. Iar uh, un rol important îl joacă nu doar instituțiile europene, ci și OCDE-ul, care a um, impulsat, a impulsionat acest, uh, această procedură la nivel european. Există diferențe între statele membre individuale în ceea ce privește motivația pentru organizarea de astfel de studii de impact. Și ne-am dat seama că statele membre acordă atenție diferită impactului social, de mediu sau economic, precum și poveri administrative. Ideea principală este să se reducă costuri pentru întreprinderi în unele țări, în timp ce în alte părți impactul asupra mediului sau social este mai important. Deci se merge dincolo de costul pentru uh, întreprinderi. Ne-am dat seama că accentul pus pe element, că ne-am dat seama că se pune accentul pe diferite elemente la nivel comunitar. De asemenea, vorbim despre diferența între dereglementare și o mai bună reglementare. Dereglementarea uh, se referă la situații în care uh, evaluările de impact sunt folosite pentru a opri propuneri adiționale. O mai bună reglementare se referă la îmbunătățirea uh, uh, legislației existente, a explorării de alternative. Și e clar că nu există nicio țară care să se axeze doar pe dereglementare sau doar pe o mai bună reglementare. Țări cum ar fi Marea Britanie sau Danemarca sunt țări în care e mai importantă fațeta costurilor pentru întreprinderi. Evaluarea impactului se face și din alte perspective, însă costul asupra întreprinderilor este un element central. În UE uh, și în alte state membre, în Franța, de exemplu, dar și la nivel uh, european, accentul se pune pe alți factori. Trebuie să vedem care sunt uh, uneltele metodologice folosite în diferitele sisteme de evaluare a impactului. De exemplu, dacă e să analizăm diferitele state membre, vedem că în, uh, în urmarul privind uh, evaluările de impact se pune un accent diferit pe costul asupra afacerilor sau uh, pe efectele calitative și cantitative. chestiune foarte interesantă uh, pe care am observat-o din interviurile făcute este că ne-am dat seama că există o tendință către metodele calitative care asociază beneficiile mult mai mult decât se făcea în trecut. Indivizi care au participat în sistemul de evaluare pactului ne-au confirmat acest lucru, dar și state membre, cum ar fi Danemarca. Deci există această tendință de a pune accentul mai mult pe beneficii, pe metode um, calitative care depășesc uh, cadrul strict al afacerilor. În ceea ce privește controlul acestui sistem de valori de impact, este și scopul acestei audieri de astăzi. Ne-am uitat la probele culese și ne-am dat seama că există două tipuri de control. În primul rând, controlul de calitate al evaluării de impact. Aici e vorba de metode și prezentare să vedem cât de robuste sunt metodele folosite, dacă argumentația este logică, clară, ușor de înțeles, dacă într-adevăr concluziile decurg din dovezile prezentate. O, un alt tip de control este cel oficial, uh, juridic, procedural. Deci ce măsuri s-au luat, ce obligații au fost îndeplinite, dacă s-au trecut prin pașii necesari, dacă s-au făcut consultările și așa mai departe. E clar că la nivel de state membre, tipul de control uh, are o mare legătură cu sistemul uh, guvernamental de control. metodele și pertinența acestora eh, necesită de asemenea o expertiză tehnică pentru a face valorile. Există, de exemplu, unități pentru o mai bună reglementare care ar putea face acest lucru. Niște unități, niște departamente tehnice cu o abordare foarte metodologică. Deci, fără astfel de unități, fără expertiză, nu se poate face un control al calității adecvat. În ceea ce privește diferitele aranjamente de guvernare în statele membre și la nivel comunitar, am uh, identificat trei uh, tipuri de aranjamente sistem care țin de centralizarea sau de descentralizarea sistemului sau de existența unor organisme relevante care se ocupă de controlul evoluțiilor de impact. În ceea ce privește controlul centralizat, există puține exemple de unități dedicate strict controlului de calitate ale valorilor de impact, care să fie centralizate. În Uniunea Europeană există un astfel de organism care ține de Comisia Europeană și a cărei sarcină este să controleze valorile de impact. Un exemplu asemănător este uh, Comitetul de Reglementare a Politicilor din Marea Britanie. E un organism central care are ca principală sarcină evaluarea, controlul evaluării de impact și a propunerilor. Dar acestea sunt singurele cazuri. Să vedem alte exemple de control uh, centralizat, însă nu axat pe evaluările de impact. De exemplu, în Marea Britanie există așa numitul Better Regulation Executive, care controlează guvernul britanic. Una din sarcini este să analizeze și să controleze și valorile de impact, însă nu este singura sa sarcină. În Germania există un organism asemănător, un organism central, care nu se axează exclusiv pe uh, controlul valorilor de impact, e Comitetul de Control al Normelor. Scopul său principal este să reducă povara administrativă. Printre sarcini stă și cea de a, evalua, de a controla evaluările de impact. Danemarca, de exemplu, Ministerul de Finanțe joacă un rol de coordonare și de control al calității. alte exemple de organisme care nu sunt departamente guvernamentale în sine sau sarcini asemănătoare. De exemplu, în Italia, un departament din cabinet uh, controlează valorile de impact, uh, verifică dacă acestea sunt adecvate sau nu și asigură de asemenea controlul de calitate și controlul procedural. În Polonia avem un exemplu asemănător. Cancelaria primului ministru este responsabilă atât de examinarea proiectelor de lege cât și a evaluărilor de impact. Iar în Germania, Cancelaria Federală are competențe de control. Există și la Comisia Europeană, de exemplu, unități de evaluare, de control în cadrul direcțiilor generale. De exemplu, și aceste unități pot fi asemănătoare cu unitățile pentru o mai bună reglementare din guvernul britanic. Pe lângă aceste trei tipuri de control, Există și un control mai degrabă exterior și aici putem vorbi de consultări. Din probele pe care le avem până acum, consultările pot fi o formă de control. Și când vorbesc de consultări, mă refer la consultări în cadrul guvernului. În Germania, de exemplu, există consultări eh, interministeriale, dar de asemenea e vorba și de consultările cu uh, opinia publică și cu părțile interesate. Un astfel de control mm, poate că nu e potrivit pentru a controla politic și pentru a vedea dacă măsurile din evaluarea de impact sunt suficient de robuste. Însă au uh, și ele un merit deoarece reprezintă totuși o formă de control. Să nu uităm că în acest control nu se face exclusiv sub o formă sau alta. De foarte multe ori există și uh, o combinație între cele două elemente. Există unități la nivel de ministere, și al, implicate în ciclul de elaborare a politicilor. În Marea Britanie, de exemplu, se combină diferite tipuri de control, cel centralizat cu cel descentralizat. Ceea ce privește acum concluziile preliminare în ceea ce privește controlul ca atare. Deci, încă o dată, țin să vă spun că aceste concluzii sunt preliminare. Ne-am dat seama însă că intervine, bineînțeles, uh, problema independenței unității de control față de evaluarea de impact respectivă. Dacă vrem să asigurăm un, un control al calității. De asemenea, e foarte important să se facă un control la niveluri multiple. Deci pot exista mai multe organisme independente care pot oferi sprijin în uh, efectuarea controlului. E destul de important să ne dăm seama că e important ca acest control să se facă la diferite niveluri, într-un mod centralizat, dar și descentralizat. Un alt lucru pe care l-am uh, observat se referă la examinarea propunerilor, proiectelor de propuneri. Există posibilitatea ca proiectele de lege să fie uh, controlate direct în loc să se facă o evaluare de impact. Deci în loc să se evalueze cât de bună a fost evaluarea, să se controleze pe valoare de impact, se evaluează direct proiectul de lege. Ceea ce privește în concluziile generale, am spus că evaluările de impact au uh, motivații diferite, există motive diferite pentru a face aceste evaluări? Vă spuneam că faptul că se pune accentul mai mult pe costuri uh, e în detrimentul uh, altor uh, efecte, cum ar fi cel la nivel social. Dacă e să examinăm cadrul comunitar, ne dăm seama că organul de control din Marea Britanie e practic unic. Un alt element important, diferența dintre teorie și practică. Evaluările de impact reprezintă un concept uh, interpretat diferit uh, în Uniunea Europeană, dar și în statele membre de diferite organizații sau indivizi. Ne-am dat seama că deși există niște linii directoare, evaluările de impact care au loc pe teren pot fi foarte diferite de um, modul în care ar trebui uh, să fie ele. În foarte multe țări, Uniunea Europeană nu s-au luat prea multe măsuri în ceea ce privește evaluările de impact și știu că se depun eforturi pentru o implementare mai eficace a acestui sistem al evaluărilor de impact. Principala întrebare pe care ne punem și la care nu putem răspunde ușor este ce impact au într-adevăr aceste sisteme de evaluări ale impactului asupra politicilor. Îmbunătățesc sau nu uh, procesul decizional? Au un efect pozitiv asupra reglementării? Într-adevăr, există și evaluări de impact uh, pozitive, însă trebuie să vedem dacă într-adevăr duc la o mai bună legiuire. Și din interviurile pe care le-am uh, organizat, am încercat să aflăm acest lucru, să vedem, de fapt acesta este scopul studiului nostru pe care îl facem. Vă mulțumesc foarte mult. Există întrebări din partea colegilor? Da. Eu aș avea o întrebare. Eu am deja în, studiez deja de câteva săptămâni o cercetare din partea curții de audit. Și um, poate ar fi foarte um, interesant să citiți uh, acest studiu, deoarece acolo sunt amintite mai multe rezultate care uh, cred că vă vor ajuta. Nu știu dacă cunoașteți acest studiu. Ah, ok, deci cunoașteți acest uh, studiu. Uh, Acum tot din partea comisiei, domnul Michael Greminger și apoi Angelica și din nou comisia. Domnul Greminger din partea comisiei are cuvântul. Da, bună ziua. Sunt Michael Greminger, sunt uh, uh vicepreședintele Unității pentru uh, evalu- evaluările de impact. Aș dori să mă refer la um, comunicarea uh, Comisiei în ceea ce privește o mai bună uh, legiferare. Și poate uh, voi face și câteva remarci legate de studiul pe care l-ați amintit. Comisia, în data de 8 octombrie, a prezentat comunicarea referitoare la legiferarea inteligentă. Și aici se prezintă agenda um, pentru uh, următorii ani. Această comunicare se bazează, pe de-o parte, pe o consultare uh, importantă, o comunicare uh, importantă a uh, părților uh, interesante și, pe de altă parte, pe diferite rapoarte și uh, uh rezultatul uh, studiului din partea cu curții de audit în ceea ce privește valorile de impact în Uniunea Europeană. Și există uh, trei comunicări principale. În primul rând, o, o reglementare inteligentă trebuie să se referă la întregul ciclu al procesului uh, politic. În al doilea rând, um, acest aspect este responsabilitatea comună a tuturor instituțiilor statelor membre și în al treilea rând, o mai bună, uh, pentru o mai bună uh, reglementare este nevoie de o, acti- de o implicare activă a tuturor uh, părților um, interesate pentru a ajunge la un succes acestei reglementări și la implementarea acestei um, reglementări. Um, care este relația cu procesul, cu ciclul politic? Punctul de plecare îl reprezintă sistemul care există deja în cadrul Comisiei și raportul Curții de Conturi a arătat că, de, că acest uh, sistem este unul uh, uh, care funcționează, care funcționează în viața de zi cu zi și este vorba de cel mai mare audit care a fost efectuat pe marginea um, acestor acestor ehm, evaluări de impact și pot să vă spun că Curtea de, de Conturi a studiat 110 asemenea analize de, de impact și a intervievat mai mult de 200 de uh, actori și a ajuns la următoarea concluzie. Sistemul uh, evaluărilor de compact a Comisiei ajută la uh, înaintarea unor propuneri uh, mai bune și în cele din urmă se ajunge și la propuneri legislative mai uh, bune. Așadar, din punctul de vedere al uh, eficienței acestui sistem, acest fi, uh, sistem uh, funcționează. Și raportul Curții de uh, Conturi are și o afirmație clară în ceea ce privește funcționarea și acest lucru um, a fost amintit și de domnul raportor uh, Cretin în uh, fața Comisiei pentru Control Bugetar și um, Curtea de Conturi uh, ne spune că uh, trebuie într-adevăr să uh, construim pe sistemul uh, existent și să-l uh, dezvoltăm uh, în continuare și uh, cel mai important pas este să nu ne limităm la o evaluare ex ante, ci uh, și după ce propunerile au fost acceptate și puse în aplicare, trebuie văzut uh, Uh, cât de bine au fost uh, acceptate aceste uh, propuneri și puse în aplicare pentru a avea o bază solidă de date clare în ceea ce privește beneficiile și funcționarea acestor propuneri și această bază de fapt reprezintă premisa pentru o viitoare revizuire a legislației existente. În plus, în ceea ce privește um, um, conținutul uh, legislației avem nevoie de o abordare uh, managerială, deoarece uh, avem nevoie de evaluări ex post și um, acest lucru s-a întâmplat până acum în ceea ce privește programele de cheltuieli și următorul pas va fi evaluarea procesului de uh, legiferare și, desigur, acest proces trebuie să aibă loc în strânsă colaborare cu uh, statele membre, deoarece uh, în statele membre pot fi observate în mod concret care sunt rezultatele respectivelor propunere. Apoi ar, um, mai există posibilitatea um, acestei verificări a cât de sănătos este un, uh, un sistem uh, și și astfel putem să vedem care sunt efectele unui grup de propuneri asupra unui uh, anumit sector sau a mai multor sectoare și astfel putem să vedem dacă există lucruri care se suprapun, dacă există lucruri neclare, care sunt conflictuale și așa mai departe. Și, din nou, putem ajungem la o, o, o bază uh, uh, care reprezintă baza unor uh, revizuiri viitoare. Uh, acest uh, ciclu, desigur, presupune și uh, îmbunătățiri în ceea ce privește punerea în, în aplicare și a, Comisia a făcut publice deja câteva propuneri în acest sens. Al doilea aspect al comunicării noastre se referă la responsabilitatea comună a tuturor instituțiilor. După părerea Comisiei, considerăm că există posibilități de a ajunge la progrese concrete și cred că și din acest punct de vedere Curtea de Conturi a, a propus lucruri foarte interesante, interesante, de exemplu evaluările de um, impact ar trebui să fie discutate în uh, comisiile uh, responsabile Um, lucru care ar duce la uh, acceptarea responsabilității uh, legate de aceste valori de impact. Și um, poate chiar și uh, statele membre ar putea redacta mai des um, evaluări de, de impact, chiar și în ceea ce privește propunerile venite din partea Comisiei, ce înseamnă uh, acest lucru concret pentru punerea în aplicare, ce înseamnă acest lucru în mod concret pentru statele membre, astfel încât fiecare stat membru să-și poată întări în cele urmă poziția de, în cadrul negocierilor. Al treilea uh, punct este uh, implicarea activă a actorilor uh, interesați și uh, Comisia a ajuns la o propunere concretă. În viitor, consultările uh, publice ale Comisiei să uh, dureze nu doar 8 săptămâni, cum este acum cazul, ci 12 săptămâni. Astfel, um, este posibil ca toate grupurile interesate să ia parte la acest proces de consultare în mod activ și acest lucru este foarte important. Trebuie să avem și să cunoaștem toate opiniile legate de o anumită propunere. Comisia a arătat în mod clar deja în directivele din anul 2002 că faptul că fie că uh, părțile elementale ale unei analize uh, de impact um, trebuie uh, consultate. Deci trebuie, avem o abordare de consultare uh, seg, pe, pe segmente. De exemplu, uh, începe această evaluare de la uh, definirea uh, problemei pe care uh, trebuie rezolvate. Și a, tocmai aceasta facem acest lucru tocmai pentru a nu pentru a uh, ține cont de toate aspectele uh, importante. Și acest lucru uh, este valabil pentru uh, toate uh, foile de parcurs pe care le elaborăm. Veți găsi, de exemplu, 109, 109 uh, de asemenea foi, foi de parcurs în care vedeți exact care este procesul de consultare pentru anul viitor. Și cei interesați pot găsi aici toate informațiile um, relevante pentru ei pentru a se putea implica în acest uh, proces de uh, consultare și astfel credem că reuși, vom reuși să, uh, să vom reuși să sprijinim implicarea activă a părților interesate. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Nibler. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc și experților din exterior care ne-au prezentat studiul respectiv. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei. Aș avea două întrebări uh, pentru autorii studiului. Prima întrebare se referă la uh, metoda de lucru. Analizați, evaluați uh, diferitele um, evaluări de impact din diferitele state membre și ați ajuns la concluzia că există structuri, procese diferite în statele membre. Um, și la sfârșitul, an, la sfârșitul uh, studiului pe care îl veți prezenta în, uh, în luna ianuarie, ne veți, prezenta, ne veți prezenta o evaluare și aș dori să știu care sunt uh, criteriile pe care le veți folosi. Cum veți redacta această evaluare deci, care, care sunt criteriile importante? Independența uh, evaluărilor, transparența sau. Um, deci, care vor fi criteriile pe care vă veți baza? A doua întrebare. V-ați referit că în, uh, în munca care urmează Uh, veți analiza și uh, impactul acestor uh, analize de valori de impact asupra legilor. Și aș dori, eu vă sprijin din acest punct de vedere, însă cred că pentru noi um, nu este important ca ceea ce se cere în uh, evaluarea de impact să fie reflectat în uh, o propunere sau într-o uh, lege. Uh, Obiectivul uh, nostru în calitate de uh, oameni care creează legi este ca uh, ceea, legea pe care am adoptat-o să fie reflectată apoi și în realitate, în viața cotidiană. Abia în acest moment putem vedea cu adevărat dacă într-adevăr evaluarea de impact s-a um, referit și a abordat aspectele într-adevăr uh, necesare. Deci nu este important uh, reflectarea aspectelor din evaluarea de impact în uh, legislație. Așadar, da, decizia politică este diferită și ceea ce este important este ca uh, voința politică să poată fi uh, uh măsurată, într-adevăr, și să se manifeste în uh, practică. Așadar, în urma procesului de uh, legiferare, important este să uh, reducem, de exemplu, emisiile de dioxid de carbon. Și atunci putem judeca dacă o evaluare de impact ne-a ajutat să mergem într-o, în, într-o direcție sau în uh, alta. Uh, mulțumesc, domnul președinte, doamna Wikström. Mulțumesc. Aș vrea și eu să continui pe aceeași linie ca și antevorbitorul meu. Există, bineînțeles, o voință politică la toate nivelurile politice pentru a ne asigura că există studii de impact independente și obiective. Cred că cu toții suntem de acord cu aceasta. Însă, pe de altă parte, aceste studii de impact trebuie să poată fi utilizate într-un mod mult mai extins să nu fie folosite doar pentru a dovedi ceea ce dorește să implementeze Comisia și să dovedem că acest lucru este posibil. Poate ar trebui ca aceste studii să ar trebui să examineze lucrurile mai în detaliu și, sincer vorbind, ar fi rezonabil ca aceste centre de cercetare și de resurse să fie astfel organizate încât să poată fi uh, monitorizate la nivel parlamentar astfel încât, de exemplu, în țara mea, noi avem un institut pentru studii de impact care este supus monitorizării parlamentare. Deci, dacă dorim să ne continuăm munca politică și să dăm dovadă de o adevărată voință politică, să oferim un studiu de impact încă de la începutul procesului politic, acesta ar fi într-adevăr util. Iată, deci am o întrebare pentru experți. Ce considerați dumneavoastră? Parlamentul European, pe lângă resursele pe care le avem deja, Secretariatul pentru Comisii, uh, biblioteca, serviciul juridic și așa mai departe, pe lângă toate aceste servicii, considerați că Parlamentul European ar trebui să înființeze un centru de resurse puternic care să susțină voința noastră politică și astfel încât încă de la începutul procesului să ne implicăm și să analizăm îndeaproape toate acele chestiuni asupra cărora dorim să ne pronunțăm. Comisia este cea care face propunerile legislative în locul nostru și în loc de a avea noi rapoarte din proprie inițiativă, în felul acesta am putea avea încă de la început un studiu de impact și ne-am putea întoarce cu răspunsuri la comisie. Cel puțin așa se lucrează în Suedia, la mine acasă. Și vreau să știu care este și părerea experților. Da, vă mulțumesc. Experții au acum cuvântul. Thank you. Um... Mulțumesc. Aș vrea să încep cu ultima întrebare. în legătură cu felul în care Parlamentul își poate îmbunătăți capacitatea de monitorizare, de control. referitor la studiile de impact care vin de la Comisie. Există, într-adevăr, un motiv care justifică propunerea dumneavoastră. Și acesta are legătură cu rolul studiilor de impact și ce anume oferă aceste studii, pentru că, într-adevăr, aveți de-a face cu 27 de jurisdicții la nivel european. Aveți de-a face, de multe ori, cu rezultate diverse. Unele dintre ele pot intra în profundă contradicție. Aveți interesele cetățenilor și ale companiilor, pe de altă parte. Deci dacă Parlamentul dorește să analizeze un anumit dosar care este important pentru Parlament, dacă nu reușește să pronunțe punctul său de vedere înaintea comisiei încă de la început, comisia s-ar putea să nu țină cont de acesta. Și la momentul în care comisia ajunge cu o propunere, ea poate subliniază alte elemente care nu vă interesează atât de mult. Și dacă doriți să construiți ceva, problema se pune dacă doriți să subliniați mai degrabă anumite elemente sau să vă implicați încă de la început, să aveți, de exemplu, o putere de inițiere a procesului după care să treceți la comisie. Acesta nu este rolul meu să hotărăsc care dintre cele două tendințe s-ar aplica. E vorba aici de rezultatele pe care le obțineți. Și am să dau un exemplu, o propunere în domeniul uh, Consiliului de Maternitate. Parlamentul a avut o astfel de dezbatere în urmă cu, te, uh, cu câteva săptămâni. Au existat informații care lipseau în legătură cu consecințele pe termen lung asupra copiilor, asupra familiilor, beneficiile care puteau apărea uh, și întrebarea este dacă ați avut, într-adevăr, un organism independent care să vă ofere aceste informații pentru a putea face o evaluare. Pe de altă parte, e vorba până la urmă de o decizie politică. Deci veți lua o decizie care se bazeze pe informație calitativă. Și cred că Comisia este de acord cu mine în acest sens. Comisia de multe ori acordă foarte multă importanță informației calitative în astfel de studii de impact care se realizează la nivel european. Pentru că dumneavoastră vă, asat, vă aflați destul de departe de cetățenii europeni și de aceea aveți nevoie de astfel de studii. Și atunci când este posibil, cel mai logic ar fi să se facă astfel de studii, cel puțin la nivelul comisiei. În legătură cu cealaltă întrebare. Da, aș dori să o rog pe doamna expertă să fie foarte atentă în ceea ce, cu ceea ce afirmă. Nu suntem îndepărt, atât de îndepărtați de cetățeni și, după părerea mea, parlamentarii sunt mult mai apropiați de cetățeni decât sunt anumiți experți. Da, spune domnul președinte, a fost vorba de o remarcă. Vă rog. I'm not putting value judgment on that. I'm just saying in terms of levels you Mulțumesc pentru acest comentariu. Într-adevăr, aveți uh, mai multe niveluri de guvernare, guvern uh, local, guvern național, de asemenea instituții europene. N-am vrut niciun fel să fac o evaluare politică aici și o judecată de valoare. Acum revin la celelalte întrebări care au fost puse. Ce am încercat să facem noi a fost să vedem care sunt consecințele diverselor procese în curs în legătură cu calitatea rezultatelor, cel puțin din informațiile pe care le-am avut noi. Un lucru apare clar, chiar și din rezultatele preliminare pe care le avem. Studiile de impact sunt nu sunt armonizate la nivel european. Conceptul de studii de impact este foarte diferit în diversele state membre. Nu suntem întotdeauna de acord cu ce înseamnă aceasta și trebuie să vedem în detaliu în ce situații se poate aplica și ce dorim de fiecare dată. Și cred că e greu să ajungem la un sistem perfect. Probabil că vom reuși să definim câteva aspecte care ne interesează și care să ne ducă la un anumit rezultat. Și, în general, încercăm să ținem cont de condițiile ex ante care ni se impun și care după aceea pot fi evaluate a posteriori. cred că există dorința de a face acest lucru și cel puțin la nivel european. Am auzit de la Comisia Europeană că se încearcă să se acorde foarte mare atenție evaluărilor a posteriori în legătură cu inițiativele legislative, însă toate acestea se află doar la început. Sper să fi răspuns la întrebarea dumneavoastră. Good, danke. Da, vă mulțumesc. Există și alte întrebări? Văd că nu. Atunci uh, sper că experții își vor continua munca și uh, ne vor prezenta cândva rezultatul final. Doresc să vă mulțumesc pentru această uh, discuție și ajungem la punctul 5 um, de pe ordinea de zi. Este vorba de avizul nostru în ceea ce privește um, agențiile de rating de credit și este vorba pur și simplu de o, o, un simplu aviz de, pentru a transmite un uh, mesaj. Au existat mai multe amendamente din partea colegilor care au uh, încercat să ajungă la un uh, compromis și aveți lista de vot și uh, se pare că doamna Tain dorește să ia cuvântul. Da, aș dori să anunț că în ceea ce privește amendamentul 21, um, voi uh, înainta un amendament oral pentru a slăbi puțin uh, amendamentul, astfel încât acesta să fie acceptat și de către grupul ALDE. Domnul Rapcai, o întrebare uh, practică. În momentul în care am văzut această listă de vot, în trei, puncturi, eh, trei puncte, situația este diferită față de eh, sugestia venită din partea uh, raportorului și poate, ehm, poate aici putem să votăm lucrurile în bloc. Este vorba de amendamentul 4 din partea raportorului, amendamentul 8 tot din partea raportorului, 9 tot din partea raportorului, și cred că și punctul 16. Deci dacă uh, votăm doar aceste puncte, cred că restul putem uh, separat, uh, restul raport, amendamentelor cred că le putem vota în bloc. Domnul președinte spune nu, da, nu este cazul și cred că trebuie să votăm prima dată aceste puncte. Nu? La punctul 1, la, com- la compromisul, uh, la amendamentul 1 de compromis, ne-am dorit un vot pe părți. Deci este punctul 25, acolo ne dorim un vot pe părți. Însă prin compromisul 1, uh, amenda, punctul 25 ar deveni caduc. Așadar, uh, doresc să clarific, nu ne dorim ca punctul 25 să fie în pachet. Atunci vom vota asupra punctului 1 separat. Așadar, în, vom uh, lua amendamentele la care s-a cerut vot pe părți și apoi amendamentele orale și apoi uh, pachetul întreg și apoi votul final. Așadar, amendamentul 4 al raportorului. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? A fost de asemenea adoptat. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 cu amendamentul oral. Cine stă pentru? Împotrivă. Cine se abțină? La fel se adoptă. Apoi amendamentul 16 pentru, împotrivă, cine se abțină, se adoptă cu majoritate. Amendamentul uh, 21 cu amendamentul oral din partea doamnei uh, Tain. Putem să citim sau toată lumea are acest amendament? Da, to- uh, toate grupurile politice, politice au. O să citesc pe engleză. În, primul, uh, în prima propoziție, cuvântul consider ar trebui să fie înlocuit cu investigate. Uniunea Europeană ar trebui să investigeze, nu să uh, se gândească la agențiile de rating și uh, obiectivul principal ar fi de a, a produce ratinguri uh, independente de, de aspecte comerciale. Așadar, ar trebui să există, uh, să gândi la valoarea pro- producerii unor uh, ratinguri de către uh, asemenea agenții înregistrate în Uniunea Europeană. Deci este vorba de o uh, slăbire a, a, a textului. Așadar, um, raportorul este de acord, domnul Rapcai. Nu doresc să uh, deranjez, însă aș dori să existe vot separat asupra, pe părți asupra uh, amendamentului 20. Ok. Acum amendamentul 21 în formularea Tain. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 20. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? și acest amendament este adoptat cu majoritate. Acum votăm asupra uh, tuturor celorlalte amendamente, cu excepția uh, celor pe care le-am uh, votat. Da, aș mai avea o remarcă. Aș dori un uh, vot pe părți la amendamentul 28, 29. Da, spune domnul președinte, sunt caduce uh, ca urmare a compromisului. Așadar, din nou, cine este pentru rest? Cine este împotriva? S-a adoptat. Și acum uh, raportul sau avizul uh, în totalitate pentru, împotriva, s-a adoptat. Deci, putem trece la următorul punct pe ordinea de zi. Este este vorba de raportul din partea doamnei Diana Wallis. Are cuvântul raportoare. Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii poate își aduc aminte care era chestiunea principală din Roma 2, care are legătură cu defăimarea sau încălcarea dreptului la personalitate. Am avut în urmă cu ceva timp o audiere și am avut mai multe dezbatere aici în comisie. Nu există niciun fel de presiune de timp și am putea, ar fi o opțiune să hotărâm să nu facem nimic. Dar există o lacună în continuare în regulamentul Roma 2 și o problemă care subzistă aici în special în mass media și într-o mass media care este din ce în ce mai globalizată. Va exista un document de lucru care va fi mânat în engleză. Îmi pare rău, este doar un document de lucru, dar încă o dată vă spun că nu ne grăbim, deci e mai bine să facem bine din prima, indiferent ce vom hotărâ să facem. Comisia bănuiesc că ne va aștepta, iar documentul de lucru conține câteva puncte de reflexie în urma audierii pe care am avut-o. În perioada verii am profitat de ocazie pentru a publica un alt document de lucru anterior referitor la conflictul de jurisdicții, care face referință la toate aceste chestiuni. În urma acestei publicații, mai mulți experți ni s-au alăturat dezbaterii și am avut o dezbatere în care am primit foarte multe sugestii bune. Cred că a fost un exercițiu foarte util, e vorba de experți foarte bun și, într-un fel, a fost o modalitate mai ieftină decât de a aduce aici experții și am să mă întorc peste câteva clipe la rezultatele acestei întâlniri. Și discuțiile de aici, de la Parlament, au variat de la a nu face nimic până la a face ceva, o reformă absolută. Problema pe care o avem este că, indiferent ce vom face până la urmă din punct de vedere european, aceste probleme de drept trebuie văzute într-un context global, mondial și avem probleme foarte mari în legătură cu așa numitul libel tourism în Regatul Unit, care a provocat un răspuns advers în jurisdicția americană o jurisdicție care este foarte activă pentru a menține ceea ce se include în primul amendament, libertatea de exprimare. La ora actuală acest caz este studiat de Curtea Supremă și s-ar putea ca până la urmă să se limiteze dreptul la liberă exprimare din acest prim amendament, susținând până la urmă dreptul unei, unui individ privat și nu al unuia public. Această chestiune este deci dezbătută peste tot, nu numai la noi. De asemenea, probabil că unii colegi știu că Parlamentul Islandei probabil că împinși și de consecințele grave ale crizei financiare prin care au trecut, au prezentat un proiect nou pentru mass media în care se subliniază din nou importanța libertății de exprimare și încearcă să găsească soluție pentru uh, foarte multe uh, companii, publicații care au sediu în Islanda și aceasta ar fi, bineînțeles, în avantajul financiar al acestei țări, pentru că legea actuală acolo este destul de permite foarte multă libertate. Se pune însă întrebarea dacă o astfel de lege, dacă într-adevăr este activată în Islanda, se va a, potrivi și va fi conformă cu dorința acestei țări de a adera la Uniunea Europeană. Toate acestea trebuie să a, se regăsească cu cerințele pe care le, Islanda ar trebui să le îndeplinească. Și aceasta nu înseamnă neapărat că legea Islandei s-ar potrivi cu abordarea actuală din Uniunea Europeană. În termeni generali, în general, pe internet se consideră că publicația se întâmplă la momentul downloadării și nu a uploadării și această diferență ar putea avea anumite consecințe juridice. Iată, toate acestea sunt chestiuni de care trebuie să fim conștienți, se află într-un context global și să știm ce vrem să facem. Dacă mă întorc acum la discuția pe care am avut-o în legătură cu conflictul de jurisdicții pe internet. Această discuție a fost utilă pentru că, în special, unul dintre experți, profesorul Jan Van Hein, a avut intervenții foarte utile. El afirma că acest conflict de jurisdicție ar putea fi inclus în regulamentul Roma 2 și în felul acesta s-ar putea ajunge la un echilibru destul de bun. Aș dori, dragi colegi, când vedeți documentul de lucru, să analizați această chestiune, să vedeți care este părerea experților. Inițial se vorbește de desemnarea legii țării din care provine persoana care cere compensații pentru anumite daune, sau care ar fi putut fi afectată. În general se vorbește despre victimă aici, dar există și un dar care este destul de mare. Acea lege, acea jurisdicție nu ar fi aplicabilă, nu, mă scuzați, spune vorbitorul, legea aplicabilă este legea țării de unde vine victima, dacă se pot prevedea consecințe pentru acea persoană substanțiale. Deci există aici o trecere în cazul în care nu se prevăd astfel de consecințe, atunci legea aplicabilă ar putea trece către țara de unde vin companiile și publicațiile respective. Aceasta ar putea fi o soluție interesantă <clears throat> pentru a oferi siguranță a editurilor și companiilor din acest domeniu. Și în mod asemănător există și alte clauze care se referă la legea aplicabilă și care oferă posibilitatea unei anumite independențe. Aș dori să-i rog pe colegi să analizeze aceste soluții posibile. Avem foarte mult timp la dispoziție pentru a le analiza. Îmi place redactarea prezentată inițial de Parlament, dar lucrurile s-au schimbat între timp și poate că vom putea găsi soluții noi, nu? Și mai există și această chestiune finală mult mai globală. Iată, ne aflăm după tratatul de la Lisabona acum și avem Convenția asupra drepturilor omului. Poate că am putea merge mai departe și poate că putem fi mai ambițioși. Dacă facem așa ceva, atunci asta înseamnă că ar trebui să analizăm cu foarte mare atenție directiva referitoare la televiziunea fără frontiere, directiva referitoare la comerț electronic și să încercăm să găsim o definiție a politicii europene. Poate că va fi greu, dar asta nu înseamnă că nu e posibil. probabil că jurnaliștii și cei din acest domeniu așteaptă de la noi să fim destul de curajoși uh, și să acordăm mai multă atenție acestor aspecte. Deci nu exclud această posibilitate. În încheiere mă întorc la un punct care a apărut chiar în timpul audierii de azi dimineață în legătură cu dreptul contractual și dreptul referitor la consumatori. Este vorba de o chestiune la care ne întoarcem de câte ori avem un litigiu transfrontalier. Problema este că de fiecare dată aceste litigii sunt foarte costisitoare. Și la fel, atunci când ne aflăm în fața unor astfel de cazuri de defăimare, care se pare că la ora actuală sunt atât de importante în Regatul Unit. Cel mai important aspect aici este costul acestui litigiu. Și pentru că suntem atât de dornici să avem uh, mecanisme alternative de rezolvare a litigilor în alte domenii, consider că și în acest domeniu ar trebui să găsim alte metode de rezolvare a litigilor, metode mai puțin costisitoare pentru că la ora actuală costul acestor litigi este foarte mare și foarte mult susțin și sunt destul de persuasivi în acest sens că aceste costuri au un efect uh, înfricoșător asupra presei. Și singura modalitate de a rezolva această problemă este găsind o soluție alternativă de rezolvare a litigilor. Și, de altfel, aceasta se potrivește cu tradiția acestei comisii. Iată, vă prezint încă o dată doar idei, dar v-aș mulțumi dacă aș primi și sugestiile dumneavoastră și ar fi bine dacă am reușit să redactăm uh, un text prin care să revenim la comisie și să reamintim comisiei că dorim să vină cu o propunere, cu o inițiativă. Mulțumim! Da, vă mulțumesc. Știm că este vorba de o temă foarte dificilă și discutăm această temă de foarte mulți ani și uh, încă nu am reușit să rezolvăm problemele care uh, există. O problemă este că există și un lobby foarte intens. Însă dorește cineva să ia cuvântul? Tadeu, te rog. Panie Przewodniczący, chciałem... Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt complet de acord cu perspectiva prezentată de către doamna Wallis. Mm, E clar că vom avea nevoie de timp pentru a putea analiza această chestiune delicată așa cum se cuvine. Să nu uităm că nu e ceva uh, ușor. Cu ocazia regulamentului Bruxelles 1, știți că au existat organizații de lobby care au încercat să acționeze pentru a obține anumite derogări. Știți că am discutat și cu acea ocazie despre asta. Eu trecut am fost uh, jurnalist, eram șeful unui uh, post important de televiziune. Ziua de astăzi sunt politician și, în experiența proprie, pot să spun că avem nevoie de un echilibru. Trebuie să ne uităm uh, la cel care defăimează, dar să ne uităm de asemenea și la partea implicată care dorește o compensație financiară din toată povestea. Nu cred că putem tranșa în mod uh, definitiv printr-un act uh, legislativ care să spună uh, fără niciun echivoc care e soluția cea mai bună. E clar că vom avea nevoie de timp să discutăm și e bine, e bine să avem această discuție și pe internet. Deoarece e important să adunăm opinii diferite, venind din medii diferite. Eu sunt pentru o libertate de plină de expresie și pentru libertatea mijloacelor de comunicare, însă de fiecare dată când pot, subliniez un lucru și anume că trebuie să fii responsabil în ceea ce privește libertatea ta de expresie și trebuie să fii tras la răspundere în funcție de ceea ce faci. Și ziarele, de asemenea, trebuie să fie conștiente de acest lucru. Trebuie însă să ne imaginăm, să vedem care au fost daunele provocate în realitate și să vedem care este și răspunderea. Și să nu permitem niște așteptări prea mari în ceea ce privește uh, indemnizațiile. Vă mulțumesc, doamna Galo. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Wallis pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. O felicit pentru munca ei și dacă am înțeles eu bine, vom avea încă un document de lucru pe marginea acestei chestiuni. E o problemă dificilă, deoarece e vorba de dreptul la personalitate, la viața privată. Și trebuie să găsim un echilibru cu libertatea de expresie. În ceea ce privește lucrările noastre, e clar că nu e ușor să ajungem la un echilibru. Poate că e prea devreme să analizăm lucrurile în detaliu, însă aș avea totuși patru observații. Cred în primul rând că această comisie parlamentară ar trebui să se gândească la această problemă a forum shopping, căutarea forului cel mai adevat, deci o selecție abuzivă a tribunalului în caz de, în caz de litigiu. Uh, ar trebui să analizăm mai multe situații aici, să vedem cum putem evita problemele legate de alegerea tribunalului. În ceea ce privește conflictul de legi, și aici cred că ar trebui să uh, evităm să ne toarcem la obstacolele la care, cu care ne-am mai uh, confruntat. Uh, E vorba de introducerea dreptului la personalitate în câmpul de aplicare de la regulamentul Roma 2, deci trebuie evitat acest obstacol și de aceea sunt de acord cu doamna Wallis. Trebuie să ne interesăm să vedem ce se întâmplă în diferitele state membre care au prevăzut o serie de criterii pentru a stabili legea aplicabilă, dreptul aplicabil. Aceste țări, prin urmare, au introdus un anumit grad de flexibilitate. După părerea mea, merită să analizăm aceste legislații doar pentru a vedea dacă ele pot uh, asigura siguranța, ne pot oferi siguranța juridică de care avem nevoie. În al doilea rând, știm că atingerile la dreptul la personalitate și la viața privată nu se referă doar la delictele din presă, nu se referă doar la defăimări. Deci nu cred că dezbaterea ar trebui să se limiteze doar la aceste cazuri, doar la persoanele care sunt pe prima pagina ziarelor. Nu, aici e vorba de toți cetățenii, de persoane care au, de exemplu, un profil pe internet, pe o rețea socială. Vă citesc, de exemplu, cazul unui uh, tânăr american. Am văzut ce s-a întâmplat uh, cu el uh, când eram la Washington în vizită. Acest tânăr student, Tyler Clementi, era homosexual și s-a sinucis deoarece pe internet s-au transmis imagini cu mm, relațiile sale sexuale. Deci acest tânăr s-a sinucis aruncându-se de pe un pod. Deci nu trebuie să ne limităm doar la cazurile de defăimare. De asemenea, sunt de acord cu doamna Wallace în ceea ce privește greutățile pe care le ridică delictele pe internet. Trebuie să identificăm aici efectele extrateritoriale uh, în caz de uh, efect într-o țară terță. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Masarca are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să fac câteva comentarii de natură generală. În primul rând, îi mulțumesc, doamne Wallis, pentru prezentarea foarte interesantă pe care a făcut-o. Și aș vrea să vă întreb să vă rog, doamnă Wallis, să ne dați mai multe informații. Mai ales în ceea ce privește primul amendament adus Constituției. Sunt de acord cu colegul nostru Tadeuș Zvivka. În măsura în care decizia va fi greu de luat. Cum pot stabili un echilibru corect între libertatea de expresie, pe de o parte, și dreptul la o viață privată. Trebuie să fim vigilenți, dragi colegi. Nu trebuie să permitem apariția unui tip de cenzură. Ar trebui să ne concentrăm pe internet, deoarece internetul reprezintă un for deschis și există anumite state care au tendința de a restrânge libertatea de expresie pe internet. În ceea ce privește presa, dacă am uh, înțeles bine ce a spus Tadeuș, el s-a referit la televiziune și la presa scrisă. Eu cred că fiecare stat membru uh, își poate îmbunătăți situația destul de ușor prin adoptarea unui cod de conduită sau un cod etic pe care ar trebui să respecte jurnaliștii. Ultimul meu comentariu. Nu vom reuși să, uh, să creăm un bun instrument uh, în termen scurt. Trebuie să o facem treptat și să încercăm să bunătățim situația. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc. Uh, îmi aduc și eu aminte la uh, procesul care a avut uh, loc când am discutat această directivă și a fost greu să găsim o soluție și, după părerea mea, problemele s-au agravat de atunci. Și problema este faptul că nu se leagă doar de mass media, ci și de faptul că orice persoană poate pune pe internet orice lucru și această evoluție nu, ne-a, nu a uh, ușurat deloc situația și cred că avem nevoie de uh, soluții inteligente. Și după părerea mea, costurile au un rol uh, esențial. Știu, de exemplu, că um, nu atât în Marea Britanie, dar și în uh, Germania, în momentul în care se ajunge la uh, asemenea uh, litigii, uh, Um, în situația normală un asemenea litigiu nu poate, costurile pentru un asemenea litigiu nu pot fi suportate de o, o persoană uh, normală. Și um, poate o, o soluție bună ar fi dacă ar exista uh, uh procedee de rezolvare a litigiilor foarte uh, eficientă și din punct de vedere al uh, costurilor. Așadar, orice soluție inteligentă cred că este foarte uh, folositoare. Desigur, discuția nu s-a încheiat aici, vom continua, va trebui să continuăm să discutăm aceste aspecte și um, poate ar fi bine să organizăm o uh, audiere, o consultare sau un uh, atelier pe marginea acestei teme, um, poate pentru că uh, Poate astfel vom, vom, vom reuși într-adevăr să găsim soluțiile uh, potrivite. Doresc să-i mulțumesc, uh, doamne colege uh, Wallis, și acum ajungem la punctul 7. Este vorba de Cartea Verde despre guvernanța corporativă în instituțiile financiare și politicile de remunerare. Raportor este doamna Alexandra Tain. Stimați colegi, astăzi vă voi prezenta Cartea Verde din partea Comisiei și deoarece comisia este prezentă și ne va prezenta uh, conținutul acestei cărți uh, uh, um, verzi, mă voi referi poate la alte aspecte. În urma crizei financiare, ca urmare a raportului de la Rozier, Comisia a hotărât să analizeze acest domeniu și să înainteze propuneri, propuneri concrete. Propunerea, Cartea Verde a fost uh, publicată în data de 2 iunie și există diferite uh, avize. Există, uh, a fost publicat și un document de lucru de 46 de pagini și sunt abordate aici aspecte um, generale economice și de aceea Comisia Econ este responsabilă pe fond însă comisia noastră uh, va înainta um, avi- avize um, uh, legate de aspectele juridice. Noi ne-am dorit să fim uh, comisia principală responsabilă pentru acest raport, însă până, până la urmă um, a fost Comisia Econ. Însă avizul nostru va transmis uh, Comisiei Econ va fi um, un aviz obligatoriu. Um, nu pot să am acum o opinie oficială în ceea ce privește uh, opiniile diferite. Nu există niciun calendar prestabilit, deoarece Comisia ECO nu și-a stabilit uh, cal- calendarul, însă um, eu doresc ca Comisia Jurii să-și prezinte avizul deja în ianuarie 2011. Comisia a anunțat că anul viitor va uh, prezenta o carte verde în ceea ce privește guvernanța corporativă la societățile cotate la bursă. Și uh, atunci noi vom fi uh, comisia responsabilă pe fond și uh, comisia Econ ne va uh, prezenta un aviz uh, legat de aspectele uh, financiare. În ceea ce privește conținutul, foarte pe scurt, așa cum ne arată uh, titlul, este vorba de guvernanța cor- uh, corporativă în instituțiile uh, financiare, deoarece în acest domeniu au existat riscurile sistemice pe care le cunoaștem. Știți cu toții care au fost consecințele falimentului Lehman Brothers și în cadrul caz, uh, crizei financiare, financiare am înțeles că uh, regulamentele uh, financiare nu au fost suficiente pentru a preîntâmpina o asemenea criză. Un punct important este, um, este componența um, Consiliului, Consiliului Director și aici se propune doar existența trei mem- membri Propunerea mea ar fi să fie incluse mai multe femei în uh, consiliile uh, directoare. Apoi se, amintesc, se amintește uh, managementul riscului, unde multe lucruri nu au funcționat deloc bine. În plus sunt amintiți experții externi um, care să aibă analize independente și uh, se pare că și în acest domeniu uh, suntem din nou noi uh, uh responsabili pe fond. Și uh, se discută de asemenea institut, autoritățile de, de, de supraveghere și rolul acționarilor de asemenea. Uh, și uh, o, o poziție uh, controversată este, se referă la uh, atitudinea generală față de uh, guvernanța cor- corporativă, dacă ar trebui să există reglementări obligatorii sau uh, facultative. Este un lucru uh, dificil de uh, hotărât, deoarece există diferențe majore atât între instituțiile financiare cât și între statele membre și de aceea trebuie să fim foarte atenți uh, Um, în cadrul unei propuneri legislative să acoperim toate aceste uh, aspecte. Un alt punct se referă la uh, remunerarea uh, managerilor. Și aici um, există mai multe eforturi în ceea ce privește și întâlnirea G20 și nivelurile naționale și aici cred că trebuie să fim atenți să ne coordonăm în ceea ce privește conceptele, aș uh, dori să atrag atenția asupra unei probleme. În, în Cartea Verde, în germană, se spune de membrii consiliilor de administrație. Și aici uh, este vorba, după părerea Comisiei, o, de o, o structură uh, duală, unde ar trebui să fie vorba de, o, de un consiliu de supraveghere. Deci, în ceea ce privește uh, membrii Consiliului de Administrație, trebuie să fim uh, atenți dacă, uh, dacă înțelegem același lucru prin Consiliul de Administrație, cel puțin în țările unde există o structură dublă, cum este, în, cum este cazul în Germania. Și cred că acum Comisia dorește să ne prezinte detaliile. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dăm și Comisiei Șansa, domnul Constantinos Stomara, să are cuvântul. Uh, you, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Constantinos Tomaras și lucrez la o unitate care se ocupă de combaterea criminalității financiare. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat să vă prezentăm Carta Verde privind guvernarea corporativă. De ce a apărut acest document? Doamna raportor deja a sugerat uh, un motiv. E bine, criza economică și financiară. Amploarea acestei crize a fost atât de mare încât instituțiile uh, europene și internaționale și au pus întrebări în legătură cu puterea instituțiilor financiare, dar și cu și-au pus întrebări în legătură cu faptul dacă nu ar fi adecvat să avem un sistem de reglementare, mai ales că aceste instituții financiare uh, activează la nivel internațional. Criza a evidențiat o serie de neajunsuri în modul în care sunt conduse instituțiile financiare. Și una din chestiunile cruciale este modul în care aceste companii financiare au gestionat riscul. Atunci când vorbim de gestionarea riscului, vorbim de mai multe lucruri. De chestiuni de organizare, de raportare, uh, probleme de stimulente, de conflicte de interese între interesul clienților și interesul pe care îl au instituțiile financiare respective sau banca în sine sau chiar conflicte uh, între funcțiile din interiorul instituției respective. Aceste elemente sunt importante, însă nu ne oferă o privire de ansamblu, deoarece cineva supraveghează modul în care compania respectivă este condusă. Și aici cine intervine? Consiliul de administrație, prin rolul său de control. După aceea, cineva trebuie să controleze modul în care acest Consiliu de Administrație își face treaba. Cine anume? Acționarii. Deci întregul mod de funcționare a companiei este controlat de asemenea și de către auditorii externi. Trebuie să țineți cont de toate aceste lucruri atunci când încercați să înțelegeți modul în care aceste companii au făcut față riscului în timp de criză. Și majoritatea problemelor sunt legate de guvernarea corporativă. Deci, întrebarea pe care ne o punem, regimul actual de guvernare corporativă e deficient sau nu? Și dacă e deficient, cum putem corecta aceste deficiențe? Ei bine, Cartea Verde pe care o aveți în față este un vehicul prin care am adresat aceste întrebări tuturor părților interesate uh, și prin care am pus niște întrebări detaliate. Am pus opt uh, și jumătate întrebări simple și în jur de 38 de întrebări detaliate. Deci mă voi referi mai pe larg la structura acestora. În momentul de față vă pot spune că a fost o reușită mare, dacă reușita se măsoară prin uh, numărul de reacții. Am avut până acum 214, de, 214 uh, răspunsuri, chiar astăzi am primit câteva. Deci ce intenționăm să facem noi acum la nivel procedural cu această carte verde? În următoarele două sau trei săptămâni vom face un rezumat cu răspunsurile pe care le-am primit și de asemenea pe site-ul web vom publica toate aceste răspunsuri. Asta, bineînțeles, dacă persoana respectivă nu dorește ca răspunsul să-i fie publicat, să-i fie făcut public. Nu am făcut acest exercițiu de dragul exercițiului. Ideea a fost să vedem dacă e nevoie de măsuri suplimentare. Dacă ă, la sfârșitul acestui proces, deci după ce vom fi analizat toate răspunsurile și vom fi avut o procedură de reflexie la nivel intern, deci dacă vom considera că e nevoie de măsuri ă, suplimentare, acestea vor fi propuse în prima jumătate a anului 2011. Și dacă vreuna dintre acestea va fi de natură legislativă, atunci uh, trebuie să vă așteptați și la o evaluare de impact a acestor măsuri. Deci, după cum vă spuneam, noi ne-am axat pe risc. Însă trebuie să examinăm și alte chestiuni, cum ar fi consiliile de administrație, implicarea acționarilor și așa mai departe. O parte din aceste chestiuni au implicații mult mai uh, largi decât uh, cele din sectorul financiar. Există chestiuni importante Uh, în ceea ce privește dreptul uh, companiilor uh, și în alte instituții și așa cum a spus doamna raportor, pe baza experiențelor pe care le avem și a răspunsurilor, deci vom vedea ce învățăminte putem trage pentru aceste companii în general sau companii stocate la bursă și deci vom propune un regulament pentru acestea anul viitor. Nu ar trebui însă să pierdem din vedere faptul că o parte din aceste companii creează foarte multe riscuri în alte domenii, însă totuși e vorba de riscuri și e foarte important să vedem cum sunt gestionate riscurile la nivel intern. Avem exemplul catastrofei petroliere recente. Există de asemenea companii care au o mare cotă de participare pe piața financiară, deși nu sunt instituții financiare. Deci, de multe ori, aceste companii încearcă să-și consolideze poziția prin achiziționarea de petrol sau de alte materii prime. Și acestea au un efect, iar modul în care aceste companii își controlează riscurile afectează piața financiară. Deci nu trebuie să facem o distinție artificială între instituțiile financiare și companii să spunem că acestea sunt complet diferite. Nu, de multe ori linia de demarcare dintre cele două nu e atât de clară. Revenind acum la Cartea Verde și la ideile din spatele acestea. După cum am sugerat uh, mai înainte, dacă e să începem cu acționarii. Aceștia dețin compania și numesc Consiliul de Administrație. Însă, pe lângă acest lucru, trebuie să monitorizeze modul în care aceștia lucrează, deci ei trebuie să controleze Consiliul de Administrație. Acest Consiliu de Administrație numește conducerea companiei, însă are și rolul de monitorizare, de control al conducerii și, de asemenea, trebuie să uh, tragă la răspundere uh, conducerea. Iar cei de la conducere sunt deci cei care gestionează compania, cei care o conduc. Deci trebuie să avem în minte această ierarhie atunci când discutăm chestiunile incluse în această carte verde. De ce? Dacă e să pornim cu managementul, cu conducerea. Aceștia trebuie să conducă compania, să gestioneze riscul. Și aici e important să vedem care este modul de organizare a companiei pentru a putea controla riscul. Aici intervin și alte chestiuni de organizare, care este, de exemplu, nivelul de risc funcția de control a riscului este ea independentă sau nu? Există un departament pentru gestionarea riscului? acest, șeful acelui departament poate raporta direct Consiliului de Administrație sau nu. Deci există multe chestiuni la care trebuie să ne uităm. Pe lângă asta, există, de exemplu, suficiente inform- instrumente informatice pentru a ști cât de expus ești la risc și să ai informații actualizate în acest sens. Există de asemenea sau nu anume, anumite aranjamente de control pentru a controla modul în care se măsoară riscul și pentru a vedea dacă atunci când este când se fac operațiunile în cadrul companiei se ține cont de e, risc. Deci există mai multe chestiuni în această carte verde referitor la modul în care uh, riscurile sunt gestionate și controlate de conducerea companiilor. Însă, spuneam, conducerea este controlată și trasă la răspundere de Consiliul de Administrație. Ei, pentru asta e nevoie de un Consiliu de Administrație care să aibă competențele în acest sens, care să aibă capacitatea de a face și care să dispună de informațiile necesare pentru a atrage la răspundere conducerea. Și dacă e să ne gândim la toate acestea, e bine, ne putem da seama care sunt problemele cărora trebuie să le facem față. În primul rând, componența Consiliului de Administrație. Există acolo suficient uh, de mulți experți, oameni independenți, au aceștia suficient timp la dispoziție? Acești administratori um, se implică suficient de mult în postul respectiv? Există și problema diversității, de exemplu. Să presupunem că în Consiliul de Administrație ai un nivel calitativ suficient. Întrebarea pe care ne punem, e suficient acel nivel sau ai nevoie și de o anumită diversitate? Deși ai, uh, să zicem, experți acolo, dacă vin toți de la aceeași școală, nu vor gândi la fel? Sau dacă vin, de exemplu, de pe piață, acest lucru îi poate ajuta în munca lor? Acestea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem pentru a ne asigura că un Consiliu de Administrație are calitățile necesare, expertiza necesară și independența necesară pentru a controla și trage la răspundere conducerea unei uh, întreprinderi. Însă pentru a putea face toate acestea ai nevoie de informații. Și aici intervin celelalte aspecte, de exemplu, infrastructura informatică, o rețea informatică, pentru ca cei din Consiliul de Administrație să fie informați uh, uh, tot timpul în legătură cu riscurile existente și pentru ca ei să poată uh, controla așa cum trebuie conducerea. Să zicem că ai o conducere competentă, că ai toate informațiile necesare. E bine, atunci ne putem întreba dacă putem introduce anumite stimulente care să-i determine pe cei din conducere să lucreze mai bine. Aici intervine problema răspunderii. Deci conducerea ar trebui să, fi, să aibă o responsabilitate penală și civilă mai mare decât uh, au în prezent. Deci cum ne putem asigura că avem, într-adevăr, un Consiliu de Administrație care își face treaba așa cum se cuvine? M-a referit și la acționari. Aceștia trebuie să fac ceva asemănător în ceea ce privește Consiliul de Administrație, deoarece nu poți lăsa totul pe mâna Consiliului de Administrație. Atât conducerea cât și Consiliul de Administrație lucrează pentru acționari. Și aici apare o problemă de bază cu care ne confruntăm cu toții, și anume dacă acești acționari se implică într-adevăr, dacă monitorizează compania și modul în care este condusă, dacă sunt interesați de aceasta sau au doar o abordare pe termen scurt, deci e doar o investiție pentru ei și practic trec cu vederea, să zic așa, își trec cu vederea obligațiile pe care le au față de compania respectivă. Și din acest motiv avem o serie de întrebări. De exemplu, credeți că trebuie făcut ceva pentru a ne asigura că, în primul rând, acționarii să se implice mai mult, pentru ca pentru a încerca să votăm voturile în gol. Deci aceste voturi în gol se referă la persoane, la acționari care votează, însă nu au niciun interes în compania respectivă. Uh, Probabil au cumpărat doar uh, titlurile de valoare, însă riscurile uh, aparțin altcuiva. Deci acestea sunt întrebările pe care noi le adresăm pentru a ne asigura că în cea mai mare măsură posibilă acționarii uh, votează într-un mod transparent. Îi întrebăm de asemenea dacă există și alte aspecte prin care îi putem responsabiliza pe acționari. Iată, deci, o, un fundal general în care vedeți cum se interconectează toate aceste elemente. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că întotdeauna încercăm să avem o astfel de privire de ansamblu. Pentru a reuși să vedem care este obiectivul din spatele fiecărei întrebări. Atunci când citiți aceste întrebări, trebuie să vă gândiți la trei lucruri. Acest document nu reprezintă o declarație de politică în care se spune ce vrem să facem. Multe părți interesate ne-au spus de foarte multe ori că modul în care sunt formulate aceste întrebări arată că deja s-a făcut o alegere de politică. Asta nu e adevărat. De fiecare dată când citim întrebările, ne întrebăm, ne gândim dacă sunt potrivite sau nu dacă e o întrebare acoperită sau nu în regimul actual și dacă nu, ce putem face. Deci întotdeauna ne gândim la aceste trei lucruri. De asemenea, uneori, pentru ca răspunsurile să aibă un rost, trebuie să pui niște întrebări cu punctul pe ei, să zic așa. Să pui degetul pe rană. Aici îmi voi încheia această prezentare. Sper că v-a fost de ajutor și sper să menținem legătura și în lunile și săptămânile următoare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Uh, domnul Baldassar are cuvântul. Eu, naturalmente, mi congratulo con la relatrice. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit și eu raportorul și comisia pentru această prezentare. O prezentare a elementelor esențiale din această carte verde. Se prevăd aici o serie de măsuri de control și de supraveghere, tocmai în funcție de problemele financiare care au apărut. În acest sens, se iau niște inițiative legislative care vor începe pe viitor și cu Agenția de Supraveghere Financiară pe care am adoptat-o în urmă cu o lună la Strasburg. Cred că responsabilitățile care au reieșit, au ieșit la suprafață în cadrul acestei crize sunt foarte multe. Iar diversele prezentări ne-au arătat că situația este și mai critică față de anumite acțiuni care au fost deja luate organele de control, societățile financiare, consiliile de administrație și, în acest sens, responsabilitatea este foarte clară. În multe cazuri s-au transformat anumite obligații fără să existe o eficiență clară și nimeni nu și-a respectat pe deplin responsabilitățile existente. Consiliul de Administrație, care într-o bună măsură era subordonat voinței a directorilor generali, a președinților companiilor, a acțion... acționarilor. Și iată de ce au apărut aceste capitole financiare atât de importante. Importantă nevoia unei, nevo nevoia unui control din partea uh, celor care revizuiesc conturile și pentru a se vedea acele încărcări care au avut loc și care au pus în situație delicată societățile financiară și care au dus la operațiuni financiare de risc înalt, lucru ce a provocat reacții în lanț. Așa cum s-a arătat de mai multe ori, se pune problema aici rolului directorului care se ocupă de riscuri în cadrul unei societăți. Este el într-adevăr independent și își poate impune propria voință sau nu? Eu înțeleg foarte bine prudența manifestată de doamna Tain. Nimeni nu își poate imagina că se dorește să se înrăutățească situația. Avem am ascultat cu curiozitate răspunsul dat la toate întrebările care au fost puse, dar se vede în mod clar că e nevoie și de alte măsuri complementare, indiferent, indiferent că e vorba de măsuri reglementare referitoare la responsabilitatea liderilor, a managerilor, managerilor acestor companii care au un rol important de jucat, sau măsuri precum uh, sancțiuni penale sau uh, de natură civilă. Toate acestea sunt de competența statelor membre. Există, pe de altă parte, mecanisme implicate în dreptul societăților care să facă ca regulile să se aplice mai strict și care fixează responsabilitățile în mod clar în gestiunea societăților, dar oricum lucrul e clar, sistemul trebuie modificat, criza ne-a arătat uh, permeabilitatea acestor uh, prevederi și slăbiciunile lor și cred că acțiunile acestor instituții trebuie să fie mai transparente spre exterior, pentru că aceste societăți, aceste companii au un rol social important de jucat nu trebuie să lăsăm deoparte acest lucru și deci important pentru cetățeni. Mulțumesc, domnul Masip. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm aici în fața unei teme foarte importante. La acest conflict de competență între Comisia Econ și Comisia Juri, cred că ar fi bine ca în majoritatea cazurilor să câștigăm noi. Din câte am înțeles eu, la Comisia ECON există o legătură foarte mare cu aceste uh, procese și uh, în aceste cazuri, așa cum se spune, ne vom lovi de mai multe ori de aceeași problemă. Deci să nu se mai întâmple așa. Noi suntem dispuși să corectăm situația, uh, și uh, nu facem decât să repetăm greșelile trecutului. Pentru că cu cât trece timpul, uh, ne îndepărtăm de evenimente precum uh, Lehman Brothers și alte societăți care au dat faliment și iată ne apropiem din nou de aceeași greșeală. Iată de ce la comisia noastră trebuie să ne separăm cât mai mult de consecințele juridice pronosticate de economiști, pentru că oricum aceștia au destule responsabilități în acest uh, Uh, domeniu, pentru că de fapt nu prea și-au recunoscut greșelile cu voce tare în legătură cu uh, tot ce au făcut în trecut. Iată de ce noi în această comisie ar trebui să susținem inițiativa comisiei pentru că, așa cum se spunea, ne aflăm în fața unei probleme foarte grave și vom uh, suferi presiuni din foarte multe părți lobby-urile și grupurile de presiune au început să vină aici la Parlament și uh, ne fac să ne întoarcem practic la aceleași probleme din care noi am încercat să ieșim. Noi trebuie să fim foarte loiali față de alegătorii noștri și să încercăm să evităm măcar câteva din aceste probleme. Comisia a subliniat acest lucru și comisarul Barnier a subliniat acest lucru și în Cartea Verde și avea dreptate, există o problemă foarte mare cu uh, oligopolurile care există și acestea trebuie corectate, lucruri care sunt dezbătute în această Carte Verde. Pentru mine, unul Cred că oligopolul nu este o problemă atunci când există niște firme, niște companii pregătite care își oferă serviciile. Nu oligopolul în sine este o problemă, ci faptul că toate aceste companii și fiecare dintre ele are proprii săi clienți și are o legătură privilegiată cu uh, directorii și liderii acestor companii. Și tocmai această legătură privilegiată face ca uh, criteriul alegerii acestora să nu fie unul ce deține o independență deplină. Am văzut acest lucru în urmă cu 4-5 ani aici la comisia noastră când s-a dezbătut problema auditorilor. Am văzut atunci ce presiuni s-au făcut pentru a evita ceea ce a spus după aceea comisarul Barnier și anume pentru a evita o rotație a auditorilor între aceste societăți. Un lucru care e clar pentru toată lumea și ar trebui să se facă. Deci pentru mine, mai puțin important oligopolul, bineînțeles că are și el importanța sa, dar nu atât de mare, și mult mai importantă această problemă și nevoia de mecanisme și noi juriștii ar trebui să impunem aceste mecanisme pentru ca controalele, audit, auditurile să fie reale și să se facă rotație între ele, deci să fie controlabil din afară. Mulțumesc, doamna Sharon Bowles. Mulțumesc. Mă bucur să mă aflu aici pentru acest prim schimb de păreri. Acest lucru nu e posibil întotdeauna pentru că la cealaltă comisie unde particip întâlnirile sunt în același timp. Cred că ar trebui să avem o cooperare de competențe și nu un conflict de competențe. Cartea Verde pune această întrebare dacă dorim să avem proceduri care să fie specifice instituțiilor financiare și care poate nu sunt aplicabile pentru toate corpora- corporațiile. Dacă răspunsul este unul pozitiv, atunci cred că trebuie să ținem cont de acest lucru și să ne dăm seama că ce așteptăm practic de la companiile corporative obișnuite. Și în acest sens ambele comisii ar putea interveni. Există câteva elemente foarte importante pentru mine și interesante. De exemplu, întrebarea 3, legătura între audituri și supervizare. Foarte mulți au întrebat de ce companiile de audit nu au dat semnalul de alarmă în legătură cu ce se întâmpla, cel puțin în ceea ce se întâmpla, de exemplu, cu cazul Lehman Brothers. Uh, și cineva ar fi trebuit să atragă atenția asupra faptului că banii clienților nu erau folosiți așa cum trebuie și că această procedură era destul de răspândită. Însă, în același timp, dacă se acordă celor care fac audit o astfel de responsabilitate și se cere prea multă informație care să fie oferită supervizorului, atunci s-ar putea ca acesta să fie inhibat Deci trebuie să vedem cu foarte mare atenție ce dorim să facem și care sunt consecințele acțiunilor noastre. Într-adevăr, avem nevoie de informații. Oare fluxul de informații trebuie să fie numai într-un singur sens de la compania de audit spre supervizor sau și invers? Și la această întrebare a treia se spunea de asemenea că supervizorul ar trebui să subcontracteze acest uh, serviciu. Și mai există și o întrebare de natură generală. Ce se întâmplă cu extrateritorialitatea? Ce se întâmplă cu regulile pe care le avem în Europa atunci când companiile noastre a, operează în afara teritoriului european? Iar referitor la ofițerii de risc, cei care evaluau aceste riscuri. Practic ei au fost de multe ori îndepărtați, dați deoparte și uh, trimiși către alte posturi. Deci cum se poate rezolva această problemă? Pentru că nu poți face ca o persoană să nu poată fi dată afară, pentru că asta ar duce la altfel de conflict. Ar trebui să găsim un mecanism prin care să ne asigurăm că acestora li se dă un aviz în circumstanțele necesare și să existe și aici un, o posibilitate de control. Referitor la punctul a, ce face referință la informațiile tehnologice, întrebarea e cum facem interogatorul și ce format se prezintă Consiliului de Administrație pentru a spune, iată, atenție, aici trebuie să faceți ceva, trebuie să luați o decizie pentru că consiliile de administrație trebuie să ia decizii, pentru astea sunt făcute. Punctul de vedere al uh, acționarului este foarte important. 70% această limită care a fost fixată de 70% pentru că acționarul să poată um, să se poată manifesta. Probabil că în ziua de astăzi 70% dintre acești acționari nici nu interesează prea tare ce se întâmplă cu compania lor și nu interesează să se voteze. Trebuie să rezolvăm și această problemă. La ultimul mandat pe care l-am revizuit, am descoperit că există foarte mulți uh, care fac investiții și care renunțau la acțiunile lor și ne-am dat seama că voturile lor erau utilizate în alt fel. Și au existat probleme cu dreptul de vot al acționarilor, care trebuie rezolvate. Probabil că trebuie să ne gândim mai mult la aceste aspecte și sunt de acord și cu afirmația care s-a făcut în acest sens, că avem nevoie de a, un obiectiv care să țină cont de interesul economic pe termen lung. Iată ideile pe care vreau să le prezint și sper că expertiza de care dispune această comisie să ne poată ajuta și să putem analiza această legătură între compania de audit și supervizor. Pentru că partea de audit este a dumneavoastră, partea de supervizare este a Comisiei Econ, avem nevoie de această legătură și, din păcate, nu știu exact care este legătura exactă. Poate mă puteți ajuta. Mulțumesc, domnul Bodu. Mulțumesc. Aș avea uh, câteva întrebări pentru expertul Comisiei. Uh, um, administratorii reprezintă interesele acționariatului. Ei nu sunt profesioniști în domeniul lor. Nu există acum meseria de administrator, de membru al Consiliului de Administrație. Ei sunt aleși de acționari pentru a le reprezenta interesele în relația cu managementul, ceea ce presupune alegerea managementului, remunerarea managementului, evaluarea managementului, concedierea managementului și uh, pentru a face aceste lucruri, probabil că ar trebui să se priceapă la multe lucruri pe care însăși managerii le fac sau care în mod normal sunt atribuții ale managerilor. În plus avem și situații în care, datorită dimensiunilor companiei ori corporației, uh, în caz că apar probleme precum uh, uh, pierderi sau nereguli financiare, afectați nu sunt doar deținătorii capitalului, deci nu doar acționarii, ci și angajații, ori mai mult clienții, furnizorii, o întreagă industrie pe orizontală și verticală și sau verticală și bugetul statului. În aceste condiții credeți că este necesară prezența în Consiliul de Administrație a unor administratori profesioniști stabilirea prin lege a criteriilor pe care să fie numiți unii sau toți administratorii? Asta este prima întrebare. A doua, credeți că managerii ar trebui să poată fi concediați oricând și oricum, chiar și fără posibilitatea existenței unei despăgubiri pentru terminarea intempestivă a contractului? Și a treia întrebare, credeți că ar putea fi încurajată participarea activă a acționariatului prin reglementarea votului electronic în adunarea generală a acționarilor. Mulțumesc! Danke. Frau Kollegin Rechner, bitte. Mulțumesc, uh, doamna Rechner. Rechner. Vă mulțumesc. Aș dori să-i uh, mulțumesc reprezentantului Comisiei pe care l-am ascultat uh, foarte atent este vorba de o temă um, cu o mare amploare și uh, abordarea uh, de care avem nevoie ne arată clar că uh, se pun foarte multe întrebări în acest uh, domeniu și um, cred că în cazul acestei uh, frize, crize uh, financiare uh, am uh, putut vedea că s-a manifestat o, o, un eșec al sistemului. Deci cred că ar trebui să încercăm să schimbăm sistemul în sine. Instituțiile financiare în sine nu sunt uh, extraterestri care există pe pământ, ci sunt parte din uh, societatea noastră și ca atare ar trebui să-și îndeplinească responsabilitățile sociale. În ceea ce privește criteriile pe care le-ați amintit, uh, diversitatea uh, să fie un criteriu uh, important în ceea ce privește membrii unui Consiliu de Administrație. Cred că această idee este o idee foarte bună. În ceea ce privește durabilitatea, interesele diferite care există între management și acționari și acestea sunt foarte importante. Poate un aspect care nu a fost amintit, dar care pentru mine este foarte important, este uh, aspectul democratic, implicarea angajaților. Care ar fi rolul angajaților și reprezentanților uh, acestor angajați în diferitele structuri ale instituțiilor uh, financiare? Și din nou, un, spun acest lucru în mod direct, pentru mine este foarte important să subliniem aspectul legat de politica de, remunerare, de remunerare și aici îmi doresc să existe măsuri uh, ob- obligatorii și ca acest lucru să fie reflectat în Cartea uh, Verde. Este vorba de de această politică de remunerare uh, referitor la care trebuie să există prevederi obligatorii. Mulțumesc, domnul Stoianov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă împărtășesc experiența mea profesională din sectorul bancar. Sunt clientul uneia dintre cele mai mari bănci din Bulgaria, care a fost premiată drept banca anului. Mi-am dat seama de un lucru la această bancă, și anume că în ceea ce privește conducerea acesteia, fiecare din director de la fiecare filială evaluează și riscurile. Deci au această sarcină. Iar această bază, bancă are foarte multe lichidități, însă pe de altă parte nu își poate îndeplini scopul, deoarece la urma urmei care este rostul unei bănci? Să injecteze bani în economie, să furnizeze bani economiei. Deci dacă luăm prea multe măsuri de precauție în ceea ce privește riscurile, atunci creăm stagnare în economie. Să nu uităm de asemenea că într-o bancă, în bănci, există o mare presiune la nivelul conducerii. De exemplu, de multe ori, uh, ceea ce nu îi se permite conducerii, se permite Consiliului de Administrație. Însă nu e modul normal de funcționare, deoarece nu poți să apelezi de fiecare dată la Consiliul de Administrație. În banca aceasta despre, despre care vă vorbeam eu, Consiliul de Administrație controlează foarte mult conducerea. Și de aceea vă spuneam eu că ar trebui să dăm dovadă de flexibilitate. Conducerea ar trebui să aibă totuși mână liberă uneori să acționeze, deoarece altminteri instituțiile financiare nu au cum să ajute economia. În ceea ce privește controlul exercitat de acționari, ceea ce ne sugerați dumneavoastră nu este aplicabil, după părerea mea. În Bulgaria, majoritatea băncilor sunt deținute de alte uh, instituții financiare internaționale mult mai mari. În alte situații, în alte cazuri, există o majoritate de acționari care dețin peste 50% din acțiunile la băncile respective. Eu am vorbit cu colegi, uh, avocați, uh, specialiști uh, în domeniul dreptului comercial, iar aceștia mi-au explicat că în alte cazuri, atunci când nu există un nivel atât de ridicat de monopolizare, Există anumite situații când uh, acționarii hotărăsc să organizeze adunările generale la ora 2-3 dimineața în tot felul de locații geografice. Eu nu cred că cei de la conducere ar trebui să se ocupe, să fie responsabili de conducere și să nu uităm de asemenea cât de important este și auditul extern. Conducerea poate interacționa cu aceștia, însă dacă rezultatele auditului extern nu sunt făcute publice, nu am obținut nimic. Vă mulțumesc. M-am pus eu pe uh, lista vorbitorilor deoarece aș avea o mică uh, completare. Um, cred că care este rolul uh, acționarilor și rolul consiliilor de administrație, acest lucru este foarte important. Aș dori să plec de la cuvântul cheie directori uh, independenți. Există culturi diferite în uh, statele membre. Consiliul de Administrație poate fi folosit, de exemplu, și de către uh, acționari. Acolo și dacă, dacă ne gândim la acești directori independenți, această idee poate nu este atât uh, de, nu este atât de fericită în toate uh, cazurile, deoarece atunci trebuie efectuate și modificări în ceea ce privește statutul uh, angajaților. Deci, um, cred că trebuie să ținem cont de diferitele evoluții în diferitele uh, culturi com- uh, comerciale. Un al doilea aspect la care doresc să mă refer este faptul că trebuie să vedem cu mare atenție cine este membru în uh, aceste consilii de administrație. În situația pe care o cunosc eu, um, în marile firme există o stare de autocontrol um, membrii respectivi sunt de fapt câteva uh, sute de persoane care uh, sunt atât, sunt în Consiliul de Administrație din mai multe uh, firme și este vorba de o nomenclatură care se controlează reciproc. Și poate ar trebui să începem să ne gândim, să găsim mecanisme de a sparge această uh, structură uh, Um, deoarece și ea uh, cauzează apariția unor uh, probleme. Însă, după cum am spus, este vorba uh, de câteva completări. Aș propune ca acum Comisia să răspundă la întrebări și apoi doamna raportoare Tain. Vă rog, Comisia are cuvântul. Mulțumesc. A existat o întrebare în legătură cu nevoia de a avea profesioniști în Consiliul de Administrație. N-am vrut în prezentarea mea să intru în această dezbatere detaliată referitoare la această chestiune. E adevărat, Există uh, o adevărată dezbatere în legătură cu cum se selecționează, ce cerințe, ce teste se fac de expertiză pentru cei care vor fi acolo. Deci suntem de acord în instituții foarte complexe, care au de-a face cu instrumente complexe pentru a putea avea într-adevăr o capacitate de monitorizare și control, trebuie să înțelegi practic ce controlezi. Aceasta este o parte a acestei întrebări și anume cum să ajungi la acest nivel de expertiză necesar. Iar întrebarea care urmează, cum să faci cel mai bine acest lucru, prin propuneri legislative, pe bază voluntară și așa mai departe. Dar asta este uh, cu totul altceva. Asta trebuie să vină din răspunsurile pe care le vom primi. Nu cred că există o problemă aici, pentru că abordarea noastră este tocmai cea care a fost prezentată de uh, onorabilul deputat al Parlamentului. În legătură cu remunerația, această chestiune s-a ridicat de mai multe ori am pus această întrebare, dar să nu uităm că există deja propuneri în CRD care se referă la acest lucru, la directiva referitoare la cerințele de credit. Trebuie să ne uh, dăm ceva timp pentru a vedea cum se implementează acestea și pentru a vedea care sunt efectele la fața locului. O altă întrebare s-a referit la legătura și relația dintre Consiliul de Administrație și Management. Și s-a dat și un exemplu. Am fost uh, oarecum șocat de această ședință care avea loc la 3 dimineața în locuri ciudate. Nu trebuie să fii foarte prescriptiv în acest sens fiecare companie este diferită, deci trebuie să se găsească soluții flexibile atunci când e nevoie. Iar uh, deputatul a menționat de asemenea și problema structurilor diferite ale acționarilor. Poți fi un acționar majoritar sau poți veni din partea unei alte companii și așa mai departe. Bineînțeles că nu există o soluție unică pentru toată lumea. Aceasta, de fapt, ar fi contraproductivă. Și, de fapt, scopul acestor întrebări este să găsească soluțiile cele mai bune pentru a fi implementate în mod corect, astfel încât nimeni să nu aibă până la urmă puterea de a nu ține cont de interesul uh, corporației, fie că e vorba de Consiliul de Administrație sau de di, uh, direcție de management. Trebuie să fie o situație echilibrată. Tocmai aici dorim să ajungem. S-au făcut, de asemenea, afirmații și cu majoritatea dintre ele suntem de acord. Sunt chestiuni importante, dar nu avem întotdeauna răspunsuri. Doamna Bowles a menționat niște elemente foarte importante. Ele sunt deja incluse această chestiune a companiilor de audit, a conflictelor care există. Sunt chestiuni importante pe care trebuie să le rezolvăm. și acestea rămân în continuare de actualitate pentru dezbaterile viitoare. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, deocamdată atât aveam de spus. Mulțumesc! nu da, se pare că nu ați uitat nicio întrebare, nimeni nu se plânge, doamna Tain. Mulțumesc Comisiei și mulțumesc și pentru multele contribuții aduse de colegi la această temă. Se pare că este o temă pe care interesează multă lume. Acum trebuie să așteptăm uh, uh publicarea tuturor uh, uh, pozițiilor și o să încerc să țin, să țin seama de toate aceste păreri. Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra uh, întrebării centrale ce anume putem reglementa, deoarece cultura în diferitele state membre este atât de diferită încât uh, trebuie să fim foarte atenți să nu împiedicăm activitățile economice dintr-o țară sau dintr-alta. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul președinte și acum ajungem la următorul punct pe ordinea de zi. Este vorba de raportul doamnei Lichtenberger, Lichtenberger în ceea ce privește accesul unei părți uh, terțe în Curtea Europeană de Justiție. Justiție. Doamna Lichtenberger, vă cuvântul. Da, mulțumesc. Este uh, vorba de un caz din Comisia PETI, un caz foarte interesant, deoarece are, um, va avea are și poate avea uh, consecințe. Se pune problema dacă uh, cineva care nu este, care nu uh, este implicat într-un proces la Curtea de Justiție Europeană poate să vadă dosarul respectiv. Ei bine, această persoană a primit următorul răspuns. I s-a spus că nu există o regulă care interzice acest lucru sau care îi permite acest lucru și uh, voi uh, uh, prezenta foarte succint acum cazul. Punctul central este următorul. Se face referire asupra faptului că ceva care nu este permis explicit sau nu este uh, interzis explicit, din uh, prudență este interzis. Și așadar, uh, este vorba de faptul că există tradiții juridice diferite în acest domeniu. Tradiții care sunt uh, deschise și în uh, cazuri speciale se fac uh, excepții. Există și tradițiile potrivit care consideră toate documentele ca fiind secrete și refuză accesul la acestora în mod fundamental. Și aceasta este întrebarea centrală. Cum cum, care este modalitatea de a proceda în uh, cazul uh, Curții Europene de Justiție? Așa cum s-a Așa cum se uh, amintește la liniatul 2 uh, referitor la libertatea de expresie sau ar trebui să urmăm tradiția pe, în care se pune accent pe uh, secret și doar în uh, situații excepționale să fie acordat uh, accesul la aceste documente. Cred că eu aș, uh, aș, sunt, aș susțin, de fapt, uh, primul princip, deoarece sunt convinsă că tradiția europeană, pe plan european, ar face Uh, bine să se diferențieze de tradiția care pune baza pe uh, păstrarea secretelor. Și de aceea cred că um, astfel am putea să uh, obținem încrederea cetățenilor. Acest lucru nu înseamnă că oricine poate uh, avea acces la orice document în mod uh, automat. Există și posibilitatea de a refuza acest uh, acces și în anumite cazuri acest lucru uh, este corect și este și necesar. În general, uh, trebuie articulat acest uh, principiu de acces la informații și în ceea ce privește aspectele științifice sau dacă există un interes documentat al publicului în ceea ce privește acest acces. Și aș dori să aud care este uh, părerea dumneavoastră Eu uh, aș fi înclinată să ne uh, exploatăm posibilitățile de a crea mai multă deschidere față de cetățeni. Aceștia să aibă acces la mai multe documente. Există puțin uh, oameni care uh, din uh, diferite, din motive neîntemeiate își doresc accent, accesul la anumite documente. Desigur, există unii care au făcut un anumit sport, chiar un sport din această activitate, anumiți juriști. Să cu toate acestea, um, doresc să susțin uh, faptul că ar trebui să alegem uh, primul principiu, principiul uh, deschiderii. Și mă bucură discuția care se va isca. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Este un punct foarte important de principii. Aș vrea să mulțumesc doamnei Lichtenberger care a reușit să promoveze acest principiu uh, de deschidere și de acces, pentru care și eu sunt absolut de acord. Există reguli care acoperă, într-adevăr, orice ar fi confidențial. Însă acest lucru este important și pentru a crește încrederea pentru instituții, pentru principiul statului de drept. Iată de ce este atât de important ca mesajul nostru să fie clar și să încercăm să eliminăm acea ceață care s-a încetățenit aici. Este importantă încrederea cetățenilor noștri în uh, aceste principii ale statului de drept și vrem să subliniem faptul că nu orice se poate permite și nu orice este interzis. Iată de ce oamenii ar trebui să aibă acces. Mulțumesc. Domnul Boris, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră la acest aviz. E adevărat, este o temă foarte importantă. Și oarecum din întâmplare, aceasta ne-a ajuns aici uh, printr-o petiție a unui cetățean german. Sunt de acord cu doamna raportor în sensul că în anumite situații în ceea ce privește apărarea drepturilor fundamentale, dreptul la educație și așa mai departe, ar trebui să uh, apară și aici acel principiu de claritate. Acest lucru s-a văzut în uh, regulament pentru că în hotărârile judecătărești ale Curții Europene nu sunt incluse aceste posibilități. Și există și posibilitatea de a ajunge la uh, Curtea pentru Drepturile Omului pentru ca aceste documente să ajungă acolo. Însă, aceasta are de-a face și cu principiul de claritate care apare la articolul 15 din Tratatul de la Lisabona. Acest principiu de claritate este o formulă nouă care a fost prezentată în Tratatul de la Lisabona și prin care fiecare cetățean al Uniunii Europene fiecare persoană fizică și juridică are acces la documentele instituțiilor europene. Parlamentul European în uh, decembrie anul trecut a avut o rezoluție specială în care se făcea referință la extinderea regulamentului, astfel încât în mod clar se reglementează accesul la documentele instituționale. E vorba de regulamentul 1049 din 2001. Acolo se spune cu claritate care este părerea Parlamentului European în legătură cu accesul la documente. Și e vorba de documentele Parlamentului, ale Comisiei și Consiliului. Și acolo se face o referință la Tribunalul de Justiție. Uh, și noi, în calitate de Parlament, trebuie să respectăm o rezoluție pe care am adoptat-o deja anul trecut. Iar aici, la accesul la documente, lucrurile sunt foarte clare pentru noi. Singurul lucru este să extindem acest principiu la Tribunalul de Justiție. Principiul general este următorul. Documentele, în general, sunt destul de clare și trebuie să țină cont bineînțeles, de anumite excepții, de interesul public, de securitate, anumite puncte comerciale, de anchetele judiciare sau interese care ar putea exista în legătură cu datele de caracter personal. Toate aceste excepții le cunoașteți foarte bine. Această schimbare a regulamentului trebuie făcută, din câte cred eu, de către comisie. Mie mi se pare că ceea ce este important aici este ca să adresăm o întrebare comisiei și Curții Europene de Justiție pentru a lămuri câteva puncte. În primul rând, care este termenul pe care îl avem pentru extinderea acestui regulament 1049 din 2001 pentru instituțiile care mai rămân, deci uh, Tribunalul de Justiție și, în al doilea rând, să vedem posibilitatea de a ajunge la anumite documente atunci când una dintre părți are un interes justificat. Cred că acest lucru este important de lămurit și trebuie să vedem care este legătura necesară și să stabilim și comunicarea dintre Comisie și Tribunalul de Justiție, pentru că la ora actuală noi avem foarte puține posibilități de a schimba acest regulament. Însă ce putem schimba este uh, să schimbăm alte, legisla- alte acte legislative care sunt importante. Da, vă mulțumesc și eu m-am trecut pe uh, lista de vorbitori. Um, sunt de uh, acord cu acest uh, proces, cu acest procedeu, să întrebăm uh, Curtea de Justiție. Însă, uh, actele unui tribunal sunt uh, acte diferite de alte acte oficiale și de aceea nu este uh, neobișnuit ca um, că multe acte judecătorești sunt rezultatul unor uh, percheziții, de exemplu. Și, după părerea mea, trebuie să existe un interes uh, justificat pentru a cere acces. Așadar, trebuie să existe um, persoana respectivă trebuie să fie um, afectată de conținutul acestor actate. Uh, și atunci cred că uh, este posibil să existe acces la aceste acte. Așadar, trebuie să existe anumite uh, condiții care trebuie uh, îndeplinite. Așadar, din punctul de vedere al procedurii, cred că ar fi foarte, cel mai bine ar fi să întrebăm Curtea de Justiție care este opinia acestei instituții și în plus cred că avem nevoie de, de o reglementare foarte detaliată care să explice în ce condiții se acordă acces și în ce condiții nu. Deoarece în, în practica, viața practică este foarte importantă și acest lucru este important și pentru alte uh, instituții, um, comisie și așa mai departe. Domnul Stoianov acum are cuvântul. Thank you very much, Chairman. I wasn't going to intervene, but please, please. I'll, speak after her. <laughs> Okay. ще се постарая по никакъв начин да не повтарям. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să nu repet ceea ce au spus deja colegii. Sunt de acord cu ce ați spus, domnule președinte. Nu e o idee prea strălucită să le oferim tuturor uh, accesul la aceste informații. Aceștia trebuie să își dovedească un interes legitim. În Bulgaria, de exemplu, avem o anumită procedură privind uh, numirea de terțe persoane, de persoane terțe care sunt interesate de un anumit proces, de o anumită procedură. Da, deci dacă cineva este un interesat în un anumit caz, trebuie să solicite și să obțină statutul de persoană legitimă să aibă acces la acele informații. Se pare însă că din păcate, Comisia Europeană nu dorește să ia această inițiativă și nu înțeleg de ce. De ce nu dorește să vină cu o propunere legislativă în această privință? Eu cred că Curtea Europeană de Justiție e o instituție care funcționează foarte bine și întotdeauna trebuie să țintim spre mai multă transparență. Vă mulțumesc! Navalis. E o chestiune foarte importantă, într-adevăr, însă oarecum ciudată în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție. Chiar și pledoariile și răspunsurile la acestea sunt uh, restrânse, ceea ce mi se pare foarte ciudat, deoarece cred că uh, opinia publică ar trebui să știe cine a acționat uh, o anumită cauză în justiție. De asemenea, să nu uităm că și documentele trebuie puse la dispoziție și uneori unele dintre acestea sunt private. De exemplu, când Parlamentul a fost uh, implicat în uh, procese și am cerut să văd declarația de explicație uh, din partea Parlamentului, nu mi s-a permis accesul la acest document. Da, poate că ar trebui să întrevedem o formă de colaborare cu Curtea Europeană de Justiție. Însă situația față cazului respectiv poate că e ceva diferit. Das ging eigentlich in die ähnliche Richtung. Domnul Hefner și aș dori să, ă, Rapca, aș dori să subliniez și eu ă, aceeași și să susțin aceeași opinie ca doamna ă, Wallis. Și ceea, ceea ce doresc să spun este, fapt, este de fapt o remarcă personală sunt, am o atitudine uh, sceptică. Nu putem afirma pe de-o parte că totul este uh, deschis și există acces uh, universal, însă um, este, mi se pare că nici Comisia PETI nu a dat dovadă de deschidere, deoarece nu ne-a explicat uh, cu foarte multe detalii care este cazul concret pe care îl uh, discutăm. Uh, de aceea cred că este foarte bine să luăm contactul cu Curtea Europeană de Justiție. Ceea ce mă dezamăgește puțin este cealaltă uh, instituție despre care am uh, discutat. Comisia a răspuns deja uh, prin notiția pe care am primit-o în data de 2 septembrie și acolo uh, Comisia spune că de fapt nu, nu vrea să se uh, uh, implice. Uh, Uh, comisia are dreptul de inițiativă, însă nu vrea să se implice, deoarece responsabilitatea se află la uh, Curtea de Justiție și acest lucru nu putem să-l acceptăm. Trebuie, comisia trebuie să-și explice și să-și exprime uh, poziția. Comisia este cea cu inițiativa legislativă și așa mai departe. Domnul președinte spune, da, avem un dreptul de inițiativă și ne adresăm uh, Curții de Justiție și vedem care este uh, poziția acesteia. Poate și secretariatul nostru poate iniția anumite uh, cercetări în această direcție, însă oricum vom cere, curtea, vom cere cur, Curții de Justiție să ne prezinte un aviz Curtea de Justiție ne va răspunde, ne va spune dacă există nevoia de a lua măsuri sau nu și dacă există nevoia de, de a lua aceste măsuri, atunci uh, vom, vom iniția un raport de inițiativă. Doamna Lichtenberg și apoi domnul Boris. Aș dori să atrag atenția în cadrul discuției asupra următorului fapt principiul uh, deschiderii cu anumite limitări nu înseamnă că fiecare dintre noi poate citi absolut orice acte. Ce înseamnă acest lucru? Este definit pur și simplu principiul uh, deschiderii și apoi sunt definite și uh, excepțiile. Principiul însă uh, care se bazează pe uh, respectarea, sec- păstrarea secretelor cred că este mult mai problematic uh, și uh, nu m-am referit aici în mod conștient la acest caz, deoarece sarcina noastră este să stabilim principiile și să spunem pur și simplu vom urma acest principiu și după aceea vom defini uh, regulile uh, respective. Și, uh, și pe mine mă nemulțumește atitudinea uh, comisiei. Uh, deoarece uh, cel care face prima mișcare uh, pierde, uh, nu este atitudinea adecvată. Trebuie să clarificăm această, uh, acest aspect. Limitările, um, desigur, se vor referi și la asemenea uh, cazuri. Dacă uh, cineva uh, dorește să afle uh, care au fost rezultatele unei uh, percheziții. Așa ceva nu poate uh, fi permis. Însă există și cazuri în care există um, interese justificate. De exemplu, când um, există un caz uh, paralel sau când, pentru, a te, te poți, pentru a te pregăti pentru un anumit caz și să afli informații dintr-un caz uh, similar și sunt uh, de acord cu propunerea în ceea ce privește această uh, procedură de a primi uh, informații uh, mai precise și apoi să uh, luăm o hotărâre, deoarece nu, noi nu luăm o hotărâre în legătură cu această uh, petiție, ci uh, vom lua o decizie în ceea ce privește principiile stabilite în uh, tratatul de la uh, Lisabona. mojej przedmówczyni. Da, aș dori să, să spun că, într-adevăr, ar fi, um, ar fi bine să întrebăm uh, Comisia în ceea ce privește rezoluția Parlamentului care extinde uh, regulamentul uh, referitor la accesul la dosarele Parlamentului European. Parlamentul European a avut o atitudine foarte clară referitoare la aceste condiții și um, a spus că acestea ar trebui uh, extinse și asupra documentelor Curții de, Europene de Justiție. Cred că, într-adevăr, ar trebui uh, acceptate procedurile legale și așa mai departe. Și mă refer acum la accesul expost la aceste documente. Și uh, dacă vom extinde acest regulament și asupra uh, Curții de Justiție vom schimba total uh, uh, situația, deoarece regulamentul um, intern al Curții de Justiție se schimbă, este, se poate fi, modif- poate fi modificat prin intermediul regulamentului. În această uh, situație uh, și regulile interne de funcționare ale Curții de Justiție ar trebui modificate. Da, spune domnul președinte, um, Problema este că trebuie să înaintăm această uh, întrebare în uh, scris. Însă, Așa cum a, a propus uh, doamna raportoare, vom transmite o, o scrisoare uh, Curții de Justiție și vom cere Curții de Justiție să adopte un aviz pentru a vedea dacă este nevoie de o inițiativă legislativă și apoi vom rediscuta uh, acest aspect în comisie. Ajungem la uh, următorul uh, uh, punct pe ordinea de zi, drepturile consumatorilor. Are cuvântul uh, Diana Wallis. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm acum la momentul în care colegii au prezentat amendamentul la avizul meu inițial. Uh, Același lucru s-a întâmplat și la Comisia IMCO, cu care am lucrat împreună la această chestiune și voi reveni la acest punct un pic mai târziu. La ambele comisii s-au prezentat sute de amendamente. Numărul aici, la această comisie, poate este un pic mai mic și multe din amendamente sunt de natură tehnică. Colegii își amintesc, poate, că în proiectul de aviz Considerăm că această comisie a luptat întotdeauna în domeniul protecției drepturilor consumatorilor și că doream să urmăm cadrul de referință, doream să avem o interferență minimă cu dreptul național și să prezervăm posibilitatea utilizării soluțiilor naționale. Am plecat deci de la propunerea unei armonizări minime. Am spus la ultima dată când ne-am întâlnit pentru o dezbatere pe această temă că am fost dezamăgită în raportul meu și aș fi dorit să fiu mai ambițioasă. Totuși, pot să vă spun că mulți consideră că această abordare pe care am avut-o a fost bună și, deși a fost uh, mai puțin ambițioasă ca punct de plecare, poate Tocmai de aceea reprezintă un punct de plecare bun pentru a merge mai departe. Am avut multe discuții cu Andreas Schwab, care este raportor din partea Comisiei IMCO. Și în urma acestor discuții am hotărât împreună că vom încerca să ajungem la o situație în care ambii să acordăm un consens pentru o mai mare armonizare, pentru că din punct de vedere politic aceasta ne oferă posibilitatea de a da un nou avânt pieței consumatorilor europeni. O posibilitate care până astăzi ne-a scăpat. Ne-am uitat de asemenea și la alte rapoarte deși domnul Schwab a propus o reconstrucție a directivei originale, un lucru care pare a fi destul de complicat, pentru că directiva este destul de departe de ceea ce dorim noi. Cu ajutorul acestei comisii am hotărât să cerem din partea a doi experți, unul din Germania, altul din Regatul Unit și aceștia se află în afara cercului obișnuit de experți uh, cu care am colaborat uh, în mod normal pentru a vedea și analiza cele două rapoarte în mod independent, să vedem care sunt diferențele dintre aceste rapoarte și să vedem care este părerea experților, ce putem face în mod realist pentru a ajunge la un nivel mai mare de armonizare. Acest raport este acum disponibil pentru toată lumea și aș spune că pentru mine două chestiuni sunt importante și aceasta ar putea determina amendamentele pe care aș vrea să le prezint. Și eu și domnul Schwab ne uh, cunoaștem diferențele dintre noi și experții ne-au oferit o tabelă foarte utilă care trece în revistă articolele și arată diferențele dintre ele. Acesta este foarte utilă pentru că diferențele uh, sunt între o minimă și o maximă armonizare. E bine deci să avem această abordare, să vedem dacă există o diferență și utilizând introducerea destul de completă a experților care analizează în mod foarte atent dacă putem, ținând cont de jurisdicția Curții Europene de, Justifi- de Justiție să justificăm acest nivel maxim de armonizare și să ne simțim siguri în același timp. Există deci un temei juridic clar pentru această opțiune de armonizare maximă. Utilizând deci aceste diferențe între cele două rapoarte și informația experților în legătură cu posibilitatea de a merge mai departe în procesul de armonizare, Plecând de la aceste date, am elaborat câteva amendamente și am să vă dau câteva exemple. Unul dintre domeniile unde experții au considerat că am putea face alte progrese a fost cel referitor la definiția conformității. Este o chestiune simplă care însă ne-ar permite să avem o definiție generală la nivel european, care ar fi utilă. Experții consideră că acest lucru e posibil și, de fapt, au sugerat, și acest lucru l-am pus în amendament, să preluăm definiția din Convenția de la Viena asupra vânzării bunurilor. Aceasta asigură un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor. Deci, în acest sens, am încercat să merg mai departe. Ceea ce încercăm să facem noi este să analizăm fiecare secțiune în parte și fiecare articol și să vedem dacă putem ajunge la un acord asupra armonizării, în acel caz sau nu. Și după aceea să ne întoarcem la întrebările esențiale referitoare la un nivel minim de armonizare. Unele state membre doresc mai multă armonizare sau armonizare țintită și așa mai departe. Deci am lăsat deoparte aceste întrebări iar la sfârșitul acestui exercițiu m-am întors eu însă la nivelul minim de armonizare, pentru că am văzut că mulți dintre colegi sunt mult mai mulțumiți cu a, acest nivel minim și că în felul acesta am putea ajunge mai ușor la un acord. Însă ceea ce este interesant este să analizăm fiecare articol în, în parte și să vedem ce putem face pentru fiecare dintre ele. Ce voi face acum? În comisia noastră vom analiza amendamentele. Cred că într-o mare măsură vom fi în stare să ajungem la un compromis cu amendamentele pe care le-am primit și poate că sarcina pe care o avem în față nu este atât de grea pe cât ne-ar sugera numărul amendamentelor pe care le-am primit, dacă avem abordarea pe care am menționat-o mai devreme. Singura dificultate care mai rămâne și cred că aceasta este importantă pentru președinte care va părăsi sala este aceea legată de competență între comisia noastră și comisia IMCO. E o problemă destul de delicată, nu știu prea bine cum să o descriu, pentru că multe dintre aspectele directivei conțin conceptul de consumator dar pe de altă parte să lase deoparte faptul că multe dintre aceste chestiuni se referă la chestiuni generale de drept contractual. Deci uh, încă n-am ajuns la un acord. Și aceasta ar putea face ca votul final să fie mai dificil sau nu, nu știu, sunt, nu sunt sigură. Însă, din motive de coerență, cred că ar fi bine la această comisie să încercăm să ajungem la un compromis pe marginea amendamentelor între noi, între grupurile politice, să încercăm să votăm un text care să fie coerent din partea acestei comisii și să lăsăm deoparte deocamdată problema competențelor între comisii pentru mai târziu. Dar uh, sunt curioasă să ascult și părerea președintelui referitoare la acest conflict de competențe. Dar uh, Ultimele știri pe care le-am avut uh, de la IMCO ne arată că putem avea doar capitolul 5 și, sincer vorbind, acolo nu prea avem nimic de făcut. Așa că aș propune deocamdată, așa cum probabil consideră și domnul Schwab, ca cele două comisii să meargă în separat, uh, să meargă în paralel și vom vedea la sfârșit ce se va întâmpla. Mulțumesc, doamna Regner. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului uh, meu politic aș dori să fac o clarificare în ceea ce privește un uh, amendament uh, pe care l-am înaintat împreună cu colegul Masip și Castex. Este vorba de un amendament foarte important și de ce îl um, amintesc. Um, pe noi ne interesează o protecție cât mai mare a consumatorilor. Și de aceea um, nu, um, nu am, am observat că există o greșeală în traducerea din uh, germană în, uh, în engleză. Este vorba de amendamentul 174. Așadar, este uh, foarte important că aici este vorba de uh, cel mai uh, înalt uh, grad de, de protecție pentru consumatori și că state, statele membre trebuie să asigure acest lucru. Voi rezolva din punct de vedere tehnic această problemă prin intermediul unui amendament oral, deoarece uh, dorim ca în cele din urmă intențiile noastre să fie reflectate așa cum trebuie. Ähm, das war ja genau was... Mulțumesc. întotdeauna aceasta este problema cu care uh, ne confruntăm în, în Europa. Un uh, standard uh, minim de, de protecție și este o problemă foarte dificilă, deoarece am observat că există tendința ca în anumite condiții Uh, se, uh, se cade, uh, se recurge la acest standard minim, chiar și acolo unde există, în statele în care există standarde mai înalte. De aceea, aceste standarde minime sunt aspecte foarte dificile și de aceea este foarte important să fim atenți în formularea textului la fiecare cuvânt. Sunt de acord cu propunerea anumită din, din partea col- colegii uh, Bowles. Cred că este vorba de o propunere foarte bună, însă trebuie să vedem uh, cine este implicat la nivelul Comisiei în, uh, în acest proces și nu sunt de acord cu opinia celelalte comisii că acolo unde, dacă într-o directivă se amintește atât de des cuvântul consumator, atunci Comisia IMCO este uh, responsabilă. Deci, um, cred că trebuie să, să uh, parcelăm lucrurile pe baze uh, concrete. concrete. Mă interesează însă acest aspect foarte mult și uh, va trebui să, să vedem și cred că vom ajunge la un compromis bun prin această abordare bazată pe minimum și pe maxim. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Masip. Vă mulțumesc, sunt de acord cu colega Evelyn. Într-adevăr, trebuie să se țină cont de eroarea noastră în ceea ce privește tot acel uh, itinerar de traducere, Trebuie să se treacă la engleză, limba de bază, după care în celelalte limbi. Deci a fost, am avut această greșeală importantă, însă trebuie să se știe că noi dorim un nivel maxim de protecție pentru consumatori. Deci nu suntem în niciun caz de acord cu textul care apare în anumite versiuni lingvistice. Deci noi denunțăm această greșeală care ne aparține pe parcursul acestei proceduri, însă văd că din nou săvârșim, comitem aceeași greșeală la care se referea doamna Wallis, însă nu e vorba de termen și de preferințele privind nivelul minim sau maxim de armonizare în legislația națională. Există o aproximare conceptuală și apare, deci, greșeala că, din punct de vedere conceptual, noi susținem ceea ce denunțasem în trecut. Indiferent că spunem sau nu același lucru, doamnă Wallis, trebuie să menținem până la capăt uh, spiritul care călăuzește raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, până, domnul președinte. În ceea ce privește uh, conflictul uh, referitor la articolul 4, este un conflict teoretic. A fost clar de la bun început că va fi o decizie referitoare de la alineat la alineat dacă este bine să există o, un, o protecție maximă sau nu, o, o armonizare maximă. Situația este uh, diferită de la, de la un caz la altul și de aceea de aceea cred că trebuie să uh, analizăm cu foarte atenție toate aspectele, însă, după părerea mea, cred că cel mai bine ar fi să renunțăm la articolul 4 uh, uh, cu totul. Și să vedem uh, care este cea mai bună uh, abordare în ceea ce privește armonizarea maximă sau uh, minimă. Ceea ce privește competențele, mă aflu în mijlocul procesului de negociere și în acest moment nu am impresia din, din cadrul conferinței președinț- președinților că avem avantaje prea mari. Coordonatorii, dacă coordonatorii vor uh, reuși să uh, se lupte și să uh, obținem capitolul 4, atunci um, sunt de acord cu această decizie. Dacă nu se întâmplă acest lucru, Cred că nu este, nu ar fi foarte inteligent să uh, stârnim un, conf- un conflict în cadrul uh, conferinței președinților. Cred că așa de, depinde de situație. Dacă coordonatorii îmi uh, vor spune că am vorbit cu secretarul general, cu președinții grupurilor politice și există două capitole pentru Comisia Jurii, atunci bine. Dacă nu, cred că trebuie să renunțăm la, la această uh, luptă. Va fi o soluție, desigur, care nu ne mulțumește, însă va fi o soluție care poate fi uh, poate fi realizată și, după cum am spus, uh, semnalul din partea coordonatorilor urmează să vină în curând și în următoarele două săptămâni vom lua hotărârea referitoare la, com- la competență. Diana are cuvântul de închidere acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, da, sprijin analiza asupra realității de a păstra doar capitolul 5. Așadar, vă cer să continuați discuțiile cu Malcolm pe marginea acestei uh, teme. Și aș uh, cere de asemenea uh, colegilor uh, în momentul în care să analizeze aceste amendamente și să se gândească la cum trebuie structurată abordarea acestei comisii și cred că trebuie să analizeze tema după tema. Se uită de articolul 4 de armonizarea minimă sau maximă și aceasta dacă nu aplică acest concept pentru fiecare uh, articol. Acesta este, după părerea mea, metoda prin care putem face cel mai bine progrese. Um, poate la sfârșitul acestui uh, exercițiu va, vom putea renunța la acest uh, articol, însă cred că nu trebuie să începeți cu acest articol, deoarece astfel nu rezolvăm um, adevăratele probleme care trebuie tratate una după cealaltă dacă ne dorim să fim capabili să facem uh, progrese în beneficiul consumatorilor și firmelor și chiar trebuie să facem acest lucru. Și chiar dacă este uh, foarte greu să faceți acest lucru, vă rog să uitați articolul 4 și să ne întoarcem la el dacă va fi nevoie. Așadar, um, examinați, vă rog, fiecare aspect și uh, încerca să vedem dacă putem să facem progresă, pentru că dacă nu, cred că nu vom ajunge la niciun rezultat. Da, vă mulțumesc, până domnul președinte. Cred că ajungem la partea nepublică, deci uh, în care nu este implicată uh, opinia publică, dar cred că trebuie să, se discutăm și cu coordonatorii. Cazul legat de ridicarea imunității îl vom discuta mâine dimineață la ora 9 și acum are loc întâlnirea coordonatorilor.